Witam Państwa z 15-minutowym opóźnieniem, ale... Doamnelor și domnilor, bun venit înapoi la reuniunea comisiei noastre din această după amiază. Îmi cer scuze că am întârziat cu 15 minute începutul reuniunii pentru că am avut câteva lucruri de discutat. Toată lumea se adaptează din nou aici. Am modificat și ordinea de zi. Aceasta încă dinainte și vom începe cu punctul 10 în loc de punctul 11 cu uh, punctul 11 loc de punctul 10, îmi cer scuze. E vorba de utilizarea durabilă a pesticidelor. Iar autoarea acestui aviz este doamna Ribeiro, iar comisia competentă pe fond este comisia ENVI. Este vorba deci de o utilizare durabilă a pesticidelor, de eliminarea riscurilor și de scăderea riscurilor pentru sănătatea umană și impactului negativ asupra mediului. Această directivă o mai bună gestionare integrată a dăunătorilor, să îmbunătățească practicile care pot să stimuleze folosirea produselor uh, fitosanitare nechimice. E o temă foarte importantă, o temă de actualitate care a fost uh, de multe ori prezentă și în mass media în ultima vreme. Și pentru consumatori este un subiect de mare interes, pentru că ține de sănătatea lor. Există mai multe abordări față de subiect. După cum știți, Comisia, după cum spuneam, ENVI este comisia competentă pe fond, dar vreau să dau cuvântul doamnei Ribeiro, care ar putea să ne facă o scurtă introducere mai întâi în subiect. Și deci, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aceasta este o temă care a suferit deja discuții controversate, așa că noi am decis că trebuie să fim pragmatici, să încercăm să dezbatem acest subiect fără pasiune, fără Uh, prea multe emoții și cu mai multă atenție la toate aspectele, sănătate, mediu, economie și veniturile agricultorilor. Acestea fiind spuse, ar trebui să începem prin uh, gradul de implementare al acestei directive în, uh, pentru folosirea durabilă a pesticidelor în cadrul statelor membre. Există anumite aspecte care trebuie îmbunătățite. Nivelul de armonizare la nivel european a indicatorilor de risc, dar și formarea operatorilor din acest domeniu, dar și o activitate de informare mult mai completă în planurile de acțiune națională, care trebuie să fie coerente și trebuie să prezinte obiective și ținte cât se poate de măsurabile și de pus, ușor de pus în aplicare, care să poate după aceea să ducă la o bună și lină implementare a acestei directive. Un număr foarte ridicat de derogări este un lucru negativ. Folosirea a acestei directive trebuie să faciliteze inovarea, trebuie să îmbunătățească studiile um, științifice, cercetarea și toate acestea trebuie considerate atunci când vorbim despre directivă. Nu are niciun rost să introducem un act normativ care după aceea are atât de multe excepții. Foarte multe state membre și-au modificat obiectivele nu au uh, scăzut folosirea pesticidelor, ci au uh, scăzut riscurile. Nu se investește însă destul în cercetarea pentru, pentru produse alternative. Este nevoie de o abordare integrată, trebuie să existe mai multă durabilitate în gestionarea pesticidelor și trebuie să se dea maximul de șanse și agricultorilor. Mijloacele fitosanitare sunt foarte importante pentru um, sectorul agricol. Toate produsele Uh, care sunt destinate protecției culturilor uh, și uh, prevenirii distrugerii de culturi sunt importante. E important ca și agricultorii să poată să aibă garantată o, o um, recoltă durabilă, o recoltă constantă și în 97,2% din eșantioane au fost respectate până acum uh, limitele prescrise. Aceasta este rezultatul de până acum. Avem înseamnă un cadru destul de strict în uh, ceea ce privește producția alimentară în Europa. Acum, în ceea ce privește însă apele și la ape, putem spune că sunt din ce în ce mai puțin uh, infectate și infestate de pesticide, sunt din ce în ce mai curate. Trebuie însă să facem mai multe pentru ca procedurile Uh, și practicile care împiedice că pesticidele să ajungă în apele de suprafață, uh, aceste practici au fost îmbunătățite, trebuie să fie constant ameliorate. Nu putem să ne permitem ca astfel de reziduri să mai intre în apele de suprafață. Substanțele care sunt conținute în pesticide trebuie să fie reduse și um, e foarte bine să mizăm și pe agricultura digitală. Multe multe produse nu vor mai fi necesare și trebuie să ne asigurăm că se produc altele care reprezintă un risc mai scăzut în legătură cu plantele și cu sănătatea umană. Trebuie să de reducem, deci, implicarea produselor fitosanitare la nivel european. Este cel mai bine ca abordarea să fie uh, europeană și campaniile de informare și de formare să fie tot europene și acestea toate trebuie să fie întețite. La folosirea pesticidelor e nevoie de o formare, o informare a celor care le folosesc despre riscurile pe care ele le reprezintă pentru sănătate, dar și pentru mediu. E nevoie de campanii de informare, campanii de sensibilizare și trebuie să avem o campanie integrată în domeniul fitosanitar. Este nevoie de soluții și pe măsură, în multe cazuri. Eu vă stau la dispoziție dacă doriți să mai uh, puneți întrebări în legătură cu subiectul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă deputat. În primul rând vreau să dăm, raport, uh, să dăm raportorilor din umbră cuvântul acum, două minute fiecare dintre raportorii din umbră și apoi voi da cuvântul celorlalți deputați dacă doresc să vorbească un minut fiecare. Domnul Ivan Padar, mai întâi două minute, vă rog. Head kõigepealt tänan arvamuse koost-. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult raportorului, în primul rând, pentru cât de bine a lucrat. În general, sunt mulțumit de ceea ce s-a făcut, dar aș avea nevoie de mai multă claritate și mai multe aspecte concrete. În primul rând, în prima propunere avem o formulare cam uh, prea puțin uh, severă despre indicatorii de risc. Comisia vorbește despre lacunele din statele membre, dar nu spune mult mai mult decât atât. Din păcate, este o, um, un eșec din partea Comisiei care nu a acționat când trebuia, ceea ce a dus la o lipsă de acțiune în statele membre în legătură cu identificarea indicatorilor de risc. Nu este chiar corect așa cum e prezentată aici situația. În anexă, mi se pare că ar trebui să se vadă exact care sunt uh, pașii în armonizarea indicatorilor de risc, de până acum. Punctul 2, care se referă la statele membre care spune că mai multe state și-au schimbat obiectivele în loc să se concentreze pe folosirea uh, și reducerea folosirii pesticidelor, ei reduc riscurile. De fapt, Asta este exact ce cere directiva. Să ne concentrăm mai mult pe reducerea riscurilor folosirii pesticidelor mai degrabă decât uh, pe reducerea pesticidelor în cantități. Reducerea riscurilor nu garantează toate obiectivele. Trebuie să avem totuși o schimbare aici în formulare. Numărul uh, sau cantitatea de pesticide folosite nu înseamnă automat o reducere a riscului. La punctul 3 nu este foarte clar care este schema de timp până la care apele de suprafață ale Uniunii Europene trebuie să devină curate. Se spune că 99% din eșantioane au respectat uh, prevederile din directivă, dar să nu uităm că aceste eșantioane au fost luate după ce apa fusese prelucrată iar raportul comisiei spune lucruri care poate să pară altceva. Punctul 5. E foarte bine să ne concentrăm pe o agricultură digitalizată, dar toate acestea necesită resurse și deci revenim la discuția despre PAC și resursele PAC. Mulțumesc, doamna McIntyre are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului foarte mult pentru doamnei pentru cât de bine a lucrat la acest subiect am uh, salutat de la început apariția raportului și vreau să subliniez încă o dată cât de importantă este gestionarea integrată a dăunătorilor și pesticidelor și cred că este un subiect în care ar trebui să investim. E foarte important, așa cum a zis și doamna raportor la aliniatul 3, să recunoaștem că pesticidele sunt o parte din um, gestionarea integrată a dăunătorilor și ideea că nu mai putem gest, uh, gestiona situația pentru că nu mai avem pesticide sau herbicide nu este o soluție. Eu mă bucur foarte mult să dezvoltăm uh, mai multe uh, opțiuni uh, în ceea ce privește uh, riscurile, uh, reducerea riscurilor și să avem uh, instrumente la îndemână care să reducă aceste riscuri. Ceea ce nu îmi place însă folosirea cuvântului many, adică multe, multe state membre. Se spune că multe state membre nu există un angajament pentru gestionarea integrată a dăunătorilor. Am putea să schimbăm, să spunem, unele statele membre, pentru că la mine, în West Midlands, în uh, circumscripția mea, avem o universitate care chiar are un centru pentru uh, gestionarea integrată a dăunătorilor și trebuie spus că nu e vorba numai de agricultura Marii Britanii, e vorba de aici, în centrul acesta de studii pe agricultura Europei eu cred că e foarte important să ne concentrăm și pe agricultura europeană, sigur, protecția culturilor, dar și pe pădurile tropicale, de exemplu. De ce nu? Aplicarea tehnologiilor, pesticidele, uh, rezistența la dăunători, toate aceste elemente sunt foarte importante și fac parte din gestionarea integrată a dăunătorilor. Aș vrea totuși să lăsăm uh, lucrurile acolo unde au fost făcute și să le recunoaștem, pentru că există centre de excelență care se ocupă de subiect. Mulțumesc! Domnul Hoitur. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt din partea mea, aș dori să subliniez și ce a spus vorbitorul anterior. Eu cred că e un raport foarte bun, conține aspectele care mă interesau foarte mult, de exemplu, armonizarea indicatorilor de risc între diferitele state membre, dar și gestionarea integrată a dăunătorilor. Eu zic că ar fi trebuit, într-adevăr, de mult sporită această gestiune în multe state membre. În general, eu cred că folosirea sustenabilă a pesticidelor este o chestiune extrem de importantă atunci când e vorba de pesticide. De ce? Pentru că e vorba de licența pentru a folosi diferite materiale fitosanitare produse. De multe ori au existat discuții foarte emoționale despre interzicerea unei substanțe cu totul sau despre materiale de protecție a plantelor. Nu e vorba numai să determinăm dacă o substanță activă este nocivă sau nu, ci abuzul de acea substanță e foarte important. Dacă ne concentrăm pe abuz, atunci putem în continuare să folosim substanța activă în ultimă instanță, dar nu e vorba numai de aceasta. Dacă ne uităm la autorizarea unor substanțe active sau unor um, produse fitosanitare, putem să ne uităm cum au fost ele folosite și să vedem cum ar fi bine să le folosim în momentul în care am avea o gestionare integrată a dăunătorilor. Așa ceva îmi imaginez eu din acest raport. E foarte important, e vorba de o certificare a unor materiale fitosanitare care pot permite după aceea folosirea lor gestionată, bine controlată. Mulțumesc, domnul Flanagan. Probabil că acesta este un subiect pe care am primit noi deputații cele mai multe mail-uri. Am primit foarte puține mail-uri de la agricultori, însă majoritatea veneau din, de la persoane din afara comunității fermierilor, persoane care mănâncă pur și simplu alimente și care scriu pe baza acestei frici. Am primit câteva mail-uri și de la agricultori, dar de 100 de ori, poate mai multe mail-uri de la oameni care sunt interesați de aspectul acesta, nu din punct de vedere al agriculturii. Eu cred că e un subiect care se notează, chiar dacă nu ești, doar dacă ești complet absent, nu realizezi că se discută despre așa ceva. M-a fost mi s-a părut interesant uh, ce a spus colegul meu înainte, că trebuie folosite anumite substanțe numai în ultimă instanță, dar întrebarea e cât de departe se poate duce această ultimă instanță, care e bariera, unde se trage linia? Ideea că am putea să ne eliberăm de toate pesticidele probabil că vine din îngrijorările oamenilor în legătură cu independența cercetărilor și studiilor uh, EFSA și, și mai important, aceste studii nu par să fie studii reale care au fost făcute pe un cocktail de pesticide care se folosește de obicei uh, pe culturi uh, în amestec și oamenii au uh, simțit că probabil în afară ar putea să aibă mai multă încredere în studiile care se fac. Am citit, de exemplu, că uh, unele studii erau într-adevăr clar nefiabile ci a citit, am citit, de exemplu, că pe o slănină scria că e foarte bună pentru sănătate, dar după aceea când ne uitam uh, cine a făcut studiul, ne-am uh, dat seama că nu era deloc uh, atât de bună. E vorba de studii care trebuie să fie independente, trebuie să fie obiective și eu zic că aici uh, avem de lucrat. Mulțumesc! Doamna Hoibuch, da, mulțumesc foarte mult. Eu înlocuiesc pe colega mea Scott Cato care este raportor din umbră și vorbesc deci în numele ei. Doamna Scott Cato este de acord cu doamna Ribeiro în următoarele puncte. Țările, statele membre trebuie să informeze mult mai bine despre planurile naționale de acțiune. Se spune și că statele membre trebuie să nu își modifice după cum vor ei obiectivele uh, după cum vor ele, obiectivele în legătură cu folosirea pesticidelor. E nevoie de obiective fixe pentru toate statele membre și trebuie să ne gândim la măsuri de reprimare în momentul în care acestea nu le respectă obiectivele respective. E clar că avem nevoie de mai multe angajamente concrete în domeniul uh, utilizării și gestionării integrate a dăună, de, scuze, gestionării integrate a dăunătorilor. Nu se poate să permitem să facă fiecare ce dorește la el acasă. Eu cred că gestionarea integrată a dăunătorilor nu înseamnă evitarea completă a pesticidelor, dar noi am vrea să existe o dezbatere reală cu fermierii. Am dorit să-i susținem pe aceștia în ceea ce privește o gestiune integrată care să se construiască la nivel european tocmai pentru ca um, produsele fitosanitare să fie evitate în forma pesticidelor și să poate să fie folosite alternative. Un al doilea punct. Se spune că rezidurile de pesticide în alimente au arătat că 97,2% din eșantioane în, se aflau în um, limita legală a legislației UE. Însă pesticidele nu sunt numai o chestiune care ține de rezidurile în alimente. Ele creează daune în sol și daune pe mediul înconjurător. Și dacă ne uităm la rezidurile diferitelor pesticide, se vede că mai multe pesticide au fost constatate în același timp, de fapt, în același loc, ceea ce duce la un efect de cocktail. Și aceasta trebuie să fie examinat un efect al acestui cocktail pe oameni și pe mediu este mult mai uh, nociv și trebuie să fie studiat separat. Dincolo de faptul că, de fapt, rezidurile sunt uh, ridicate la, în ceea ce privește limitele, deci în momentul în care se face un test sau în momentul în care se importează anumite produse, se importează către țările în care limita e mai, e mai sus și cetățenii acceptă că se face un astfel de comerț către țara care are limita de sus. Mi se pare că Parlamentul trebuie să fie foarte ambițios în această um, întreprindere. Mulțumesc! Domnul Andrew, mulțumesc. Andrew, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este nevoie, e, nu trebuie să uităm că există un, o comisie specială care lucrează la acest domeniu și uh, în legătură cu punerea în aplicare a directivei. Aș vrea să mulțumesc în primul rând Sofiei Ribeiro pentru cum a lucrat. Într-adevăr, raportul acesta ar merita să fie completat pe mai multe puncte care nu au fost încă menționate. În primul rând, se vede că situația diferă de la un stat membru la celălalt. Este o evidență în momentul în care te apuci să studiezi, iar măsurile care sunt uh, conținute în planuri sunt de multe ori neprecise, foarte multe aspecte rămân neacoperite, cum ar fi colectarea corectă a, a informațiilor sau uh, informațiile despre otrăvire sau despre pulverizarea aeriană a pesticidelor. Sunt subiecte pe care nu avem prea multe, deși se știe că există o lipsă de coerență clară în legătură cu ele apoi lipsa de fixare a unor ținte și o lipsa unui calendar concret de, ne creează de asemenea probleme. Nu se vede foarte bine nici cum sunt măsurate obiectivele și care sunt consecințele în ceea ce privește evaluarea lucrărilor noastre. E clar că în aceste condiții este foarte dificil să avem cu adevărat o gestiune fiabilă și integrată a dăunătorilor și este foarte clar să evaluăm greu și să evoluăm directiva disponibilitatea materialului, uh, disponibilitatea plantelor care aduc cu sine o șansă pentru folosirea unor pesticide fără uh, astfel de fără ingrediente atât de chimice, toate acestea sunt opțiuni, oportunități, dar e nevoie și de o schimbare în comportamentul uh, actorilor în ceea ce privește producția și să vorbim despre schimbarea unui model de producție, că o orientare către o altă formă de ecologie, o altă formă de agricultură mai sustenabilă, mai biologică, varietăți, mai multe de culturi și și rezistențe uh, mai bune la uh, respectivul mediu. Eu cred că Parlamentul European face ce trebuie, pentru că aceasta este o bază foarte bună din partea Sofiei pe care putem să dezvoltăm uh, și mai departe. Mulțumesc, domnul Caputo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc colegei noastre Ribeiro pentru cât de bine a redactat acest aviz. E o chestiune foarte importantă. Problema pesticidelor e atât de importantă cât în Parlamentul European, știți, avem o comisie specială care sper eu să ducă la bun sfârșit uh, activitățile sale în cel mai scurt timp posibil. În calitate de raportor din umbră vreau să-mi exprim uh, mulțumirea uh, Uh, vreau să, în ceea ce privește raportoarea, uh, își exprimă totuși uh, mulțumirea față de felul în care au fost implementate de către statele membre unele obiective, însă nu vreau să-mi tăiați vorba, domnule președinte, vreau totuși să vorbesc despre trei aspecte specifice. În primul rând, așa cum a făcut și raportoarea, constat că în multe statele membre nu există un angajament cu adevărat eficient față de acest subiect. E nevoie de dezvoltarea unei agriculturi mai sustenabile din punct de vedere de mediu, cu costuri mai scăzute pentru agricultori, bineînțeles. Mă refer aici la agricultura conservatoare. Alt element important este să ne concentrăm pe o agricultură de precizie, de vârf și digitală, pentru ca să evităm dispersarea pesticidelor în zone în care ele sunt necesare în anumite locuri. Voi face amendamente în acest sens și despre rolul statelor membre, despre faptul că trebuie să se includă în planurile naționale și obiective și ținte concrete, măsurabile și care să fie realizabile. Și nu doar să se facă o recenzie a unor date. Datele trebuie să fie fiabile și trebuie să folosească la îndeplinirea acestor ținte în domeniul pesticidelor. Vă mulțumesc! Domnul Zulu. președinte, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei. Eu aș dori să mă refer la două concepte importante când vorbim despre uh, folosirea durabilă a pesticidelor, formarea și comunicarea. De multe ori când vorbim despre subiectul acesta ne confruntăm cu situația producătorilor și avem senzația că e un clash cultural. Toate legislația în domeniul mediului este percepută ca o problemă, ca un obstacol și e percepută ca și cum ar merge împotriva exigențelor producătorilor. În Italia avem cazuri concrete în acest sens, dar există și situații în care producătorii cer administrațiilor locale și naționale să fie protejați prin reguli mai stricte în ceea ce privește folosirea substanțelor chimice. De ce? Pentru că printr-o bună formare și printr-o bună comunicare s-a înțeles că de fapt miza noastră e aceeași, că suntem în aceeași barcă, toți actorii, consumatorii uh, și producătorii și mediul înconjurător. Deci dacă se depășește acest clash cultural, am putea după aceea să punem în practică eficient legea pe care o discutăm și apoi să creăm un efect bulgăre de zăpadă, exponențial. În ceea ce privește metodologia, comunicarea, dar și uh, transmiterea normelor despre care vorbim acum, eu zic că sunt obiective foarte importante. Trebuie să investim în toate cele trei aspecte. E nevoie de calitate și de sănătate pe care până la urmă cu toții și-o doresc. Pan Poseu Buda. bună. bună. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că este un subiect foarte sensibil și e greu să nu pui foarte multă pasiune în uh, această problemă, pentru că um, vedem cu toții seama cât de importantă este această chestiune. Și din nefericire asistăm, dacă vreți, la un război între apicultori și uh, agricultori și întotdeauna le spuneam Uh, că de fapt ei sunt condamnați să conviețuiască, sunt condamnați să supraviețuiască pentru că sunt în aceeași barcă. Nu pot unii fără ceilalți. Acum problema este cum reușim totuși să armonizăm interesele unora și altora, conștienți fiind de faptul că da, agricultura Um, are nevoie de, în același timp de pesticide și în același timp um, apicultorii sunt loviți într-o oarecare măsură de uh, utilizarea de multe ori, aș putea spune, irațională a acestora. De aceea cred că uh, partea de, de cercetare trebuie să continue și să găsească acele forme uh, de, sau acele um, forme de, de pesticide care să nu fie dăunătoare pentru albine pe de-o parte, iar pe de altă parte, noi este mai puțin important că trebuie să ne gândim foarte serios la ceea ce înseamnă sprijinirea apicultorilor prin susținerea culturilor de plante melifere, astfel încât să le permită practic, păstrarea familiilor darwine și, în același timp, sigur, și ceea ce înseamnă din punct de vedere um, economic. Aș uh, concluziona încă o dată și să dau un mesaj foarte clar pentru toată lumea. Uh, atât apicultorii cât și agricultorii sunt condamnați să trăiască împreună. Mulțumesc! So, Agnew. Domnul Agnew. Uh, we're talking about uh, the use of pesticides. Vorbim despre utilizarea pesticidelor. Agricultorilor nu le place să cheltuiască bani. Ei utilizează pesticide doar pentru că trebuie, pentru că văd că cultura lor le-a fost um, afectată de diferiți dăunători și atunci trebuie să ia măsuri. Antea McIntyre vorbea despre gestiunea integrată a pesticidelor. Mi se pare o idee foarte bună pentru că uh, controlul biologic al donatorilor merită să fie încercat și e nevoie de mai multă cercetare în acest sens, ar fi binevenită, dar s-ar putea să fie destul de încet, pot să fie întârzieri și Ă, până când se înmulțesc gărgărițele suficient, s-ar putea să mm, ajungă virusul la plante și atunci, odată ce a ajuns, nu mai poți să-l mai scoți de acolo. Deci trebuie să ia măsuri. Există mai multe tipuri de pesticide și mă îngrijează faptul că sunt toate regrupate. Avem herbicide, insecticide, și uh, sunt uh, și uh, fungicide și uh, până la urmă uh, fiecare are un scop diferit Alternativele, de exemplu pentru ierbicide, uh, sunt alternative, dar așa acestea implică diferite dezavantaje. Dacă uh, bagi un uh, tractor cu o viteză mare să scoți burienile, poate să distrugă și alte lucruri. Și clar, nu avem un panaceu. Ierbicidele probabil că pun cea mai mare problemă. Eu am observat în cariera mea de agricultor că cantitatea de ingrediente active care apar în ierbicide s-a redus foarte mult. Odinioară era foarte ridicată și având în vedere tehnologia, s-a reușit o reducere a cantităților, ceea ce e un lucru bun, dar agricultorii au uh, alte probleme. Încearcă să reducă um, rata de utilizare, dar atunci când faci asta, duci la o rezistență și după aceea e nevoie să folosești mai multe substanțe. Și apoi, mai multe companii din Marea Britanie spun că, bun, poate că agricultorii um, respectă um, uh, legea, o să vă plătim noi să nu folosiți cu tare substanțe. Dar uh, mai avem, mai avem o notă cu privire la uh, hidroxid de carbon. Nu știu dacă s-a folosit, uh, s-a inclus acest, uh, această substanță în uh, raportor. E o întrebare pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Loazu. Oui, merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Uh, Așa cum se sublinează în um, text, uh, în agricultura de astăzi productivă și industrializată, pesticidele sunt necesare pentru agricultori. Spunea și colegul Adinauri, sunt produse care costă foarte mult, dar sunt indispensabile agricultorilor pentru că altfel nu dă, au randament, nu au rezultate. Deci, bineînțeles, um, acest lucru nu ascunde eventualele efecte nefaste asupra um, uh, agricultorilor, care pot fi și afectați de, bo- de boli grave dar uh, problema aceasta nu se va rezolva niciodată dacă nu se face un plan ambițios uh, de cercetări pentru soluții alternative. Și mă refer aici la produse de înlocuire, bineînțeles. Am adresat de mai multe ori um, această întrebare și aștept încă răspunsul. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să îi mulțumesc colegei Sofia pentru raportul pe care ni-l uh, prezintă și vreau să vă fac un fel de mărturie așa, cu privire la aspecte uh, practice. Din anii 80, um, în, pe exploatația noastră, noi avem o producție de legume biologică și pot să vă spun că um, vara pe care am avut-o în Franța și nu numai în Franța a fost foarte complicat să uh, Uh, avem o, o, această luptă biologică integrată um, în fața unor provocări foarte mari legate de um, schimbări climatice, de efecte um, climatice foarte importante pe care nu le-am mai avut în Franța. Deci e foarte important să avem uh, cercetare publică în care să fie uh, finanțată, dar nu trebuie nici să ne lăsăm păgubași în ceea ce privește diferite o complemente, să spunem, la aceste măsuri biologice integrate. Um, cred că, de exemplu, eu am putut să pun un fel de um, um, um, soluții proprii pe care le-am uh, făcut acasă la uh, plantele pe care le creșteam. De asemenea, am mai avut săptămâna verde în circunstiția mea și am uh, făcut vizite la um, centre de cercetare care se ocupă de cafea și de cacao, care nu se um, cultivă în Franța continentală, dar se cultivă în anumite uh, regiuni ultraperiferice și vedem că uh, producătorii care produc cacao și cafea, care reprezintă produse foarte mult consumate în lume, uh, ajung uh, să abandoneze aceste culturi pentru că nu prea le oferă oportunități și ajung să cultive ulei de palmier, de exemplu. Ei, când văd astfel de situații, um, spun că trebuie neapărat ca în viitoarea PAC să punem preocuparea economică și de mediu, uh, randamentul acesta în uh, centrul preocupărilor noastre. Mulțumesc, doamna McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului. Mi-aduc aminte discuția pe care am avut-o în legătură cu directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor și um, se propunea utilizarea, uh, um, un acces limitat la utilizarea diferitor um, uh, pesticide. Eu le-am reamintit atunci când au propus astfel de măsuri uh, restrictive uh, că e vorba despre o utilizare durabilă a pesticidelor și mă bucur să văd că în uh, avizul dumneavoastră se reflectă aceste lucruri. De exemplu, sunt câteva puncte care se referă la gestiunea integrată a dăunătorilor. Cu toții sprijinim această abordare și știm că în Irlanda sunt destul de mulți agricultori care practică acea agricultură de conservare, încearcă să minimizeze utilizarea produselor agrochimice atunci când se poate, dar au nevoie, așa cum spuneau și alții uh, colegi, au nevoie um, de ierbicide pentru că trebuie să poată uh, elimina burienile. Și de aceea este important să le lăsăm uh, agricultorilor niște instrumente care să le permită să acționeze eficient. Că în ceea ce privește calitatea um, apelor, um, e adevărat că metodele de măsurare de acum sunt mult mai sofisticate decât erau acum, eu știu, un deceniu și se pot detecta Um, niveluri mult mai reduse sau mult mai um, precis uh, se pot uh, detecta nivelurile de poluare și uh, de asemenea se pot um, lua măsuri și pentru solurile care se află în apropierea apelor. De asemenea, nu știu dacă țineți cont de, de exemplu, utilizarea dronelor și a Uh, tehnologiilor noi um, sunt unele interdicții în prezent, dar s-ar putea ca în viitor să trebuiască să examinăm și astfel de aspecte. Și ca să rezum, o chestiune care a fost um, foarte importantă când am discutat directiva a fost formarea operatorilor și mă bucur să aflu că în statul meu de origine se face formare și funcționează și cred că în toate statele membre trebuie să existe același nivel de rigurozitate. Mulțumesc! Mulțumesc, acum dau cuvântul uh, Comisiei de Gesante. Vă mulțumesc foarte mult! O să fie greu să răspund la întrebările individuale ale fiecărui uh, deputat. Eu aș vrea, pe de altă parte, să vă fac o actualizare cu privire la măsurile principale pe care le ia Comisia în prezent și care se referă la um, câteva dintre sugestiile din uh, proiectul de raport uh, la care ne uităm. În primul rând, uh, Um, dezvoltarea unor indicatori de risc um, armonizați, o chestiune menționată de mai mulți um, dintre cei prezenți. Nu, ni se pare că este un pas important și în mod concret devine un fel de stimulent ca statele membre să, fac, să facă mai mult, pentru că există astfel un mijloc să vedem ce fac statele membre, să măsurăm. Deci există o modalitate de îmbunătățire a măsurilor. Deja am elaborat un indicator, un proiect de indicator care se discută cu statele membre și avem intenția să îl supunem uh, votului statelor membre, probabil în decembrie, după consultările interservicii și după procedurile um, obișnuite, dar fără să intrăm în um, detalii tehnice. Prin aceasta se va măsura riscul uh, pesticidelor care sunt utilizate, nu doar cantitatea acestora, nu doar volumul. S-ar putea ca în unele situații să fie pesticide cu risc mai ridicat care nu sunt utilizate, dar volumul total al pesticidelor utilizate crește pentru că se folosește se folosesc produse chimice mai puțin toxice, dar și mai puțin eficiente și vrem să facem un fel de ponderare, să facem o categorizare a substanțelor uh, chimice. Uh, sperăm că acest um, demers să reprezinte un pas important în uh, îndeplinirea obiectivului Comisiei și să ne asigurăm că statele membre asigură o transparență în ceea ce fac, pentru că în felul acesta Uh, va exista o măsurare anuală. Statele membre vor trebui să indice dacă s-a realizat o reducere a riscului pesticidelor utilizate în statul membru respectiv. Al doilea punct care a fost uh, ridicat a fost cel al gestiunii integrate a dăunătorilor sau IPM în engleză. Um, pot să uh, mă refer un pic și la terminologie. Nu există un angajament concret în statele membre Uh, noi ce am constatat în statele membre, am constatat că această gestiune integrată în multe zone este foarte eficientă, însă are un caracter foarte regional, foarte sectorial, se referă la anumite recolte, nu este ceva care să se răspândească sistematic într-o țară. Poate că într-o, pe o anumită cultură sau într-o anumită regiune sau într-un anumit grup de agricultori s-a dezvoltat această practică și s-a dezvoltat uh, cercetarea dar acest lucru nu se aplică uniform. Așa că abordarea noastră originală era să încercăm să um, răspândim bunele practici, am făcut asta cu discuțiile noastre cu statele membre în grupul de lucru, dar, dincolo de acest lucru, credem că statele membre ar trebui să facă mai mult în a, în a evalua sistematic um, această gestiune uh, a trebuit să o promoveze, deci, și să verifice că se aplică la nivel de exploatație. Și, în acest sens, avem un grup de lucru anul viitor în care vom încerca să uh, Um, redactăm uh, un fel de ghid, un document de orientare în care să ne asigurăm că se poate uh, verifica dacă la nivel de exploatație se aplică corect uh, principiile IPM și asigurăm și um, prin programul de formare pentru o alimentație și o agricultură mai sigură, vom încerca să um, formăm pe cei de la exploatații, să vedem, să le arătăm cum să promoveze și să asigure IPM. Deci noi vrem să ne asigurăm că ne îndreptăm către o mentalitate de asigurarea conformității cu IPM, nu doar promovarea, adică să fie o aplicare mai răspândită. Încă un lucru se referă la planurile naționale de acțiune, care reprezintă sinteza măsurilor pe care le iau statele membre. Majoritatea statelor membre se află acum într-o fază de reînnoire a acestor planuri naționale, care au fost valide 4-5 ani și acum sunt reînnoite și cred că deja patru au fost revizuite și în mai multe state membre e un proces în curs. Am uh, discutat cu toate statele membre ca să le explicăm care am identificat noi că ar fi lacunele, deficiențele sau unde lipsesc informații cu privire la planurile naționale de acțiune și le-am cerut să le îmbunătățească în viitoarele planuri. De asemenea, îndemnăm statele membre să privească mai mult către viitor, să fie mai ambițioase când stabilesc niște ținte măsurabile pentru diferite aspecte din planul lor naționale de acțiune. Să nu spună doar conformarea cu legislația, adică nu doar să se limiteze la a face minimul, ci să se gândească un pic mai departe, să fie mai ambițioase, să facă niște legături cu ținte măsurabile, astfel încât să arate că la nivel uh, național uh, au avut loc niște îmbunătățiri și sperăm că acest lucru să se reflecte și la indicatorii de risc armonizați, un fel de nivel superior la care încercăm să ajungem. Și în sfârșit, problema agriculturii de precizie și a tehnologiilor care se schimbă foarte rapid. Legislația reflectă acest lucru și permite evoluția. Avem uh, chestiunea serviciilor de consiliere care sunt uh, uh, furnizate statele membre și care ar trebui să fie actualizate și să acopere și gestiunea integrată, apoi formarea pentru utilizatorii de pesticide care de asemenea trebuie menținută la zi cu noile evoluții, noile tehnologii, apoi um, inspecția echipamentelor de mm, dispersare a pesticidelor care trebuie să se facă la câțiva ani și care de asemenea, trebuie să reflecte noile evoluții, noile tehnologii și ca să răspund unui punct uh, specific, utilizarea dronelor în agricultură pentru uh, răspândirea de pesticide nu este uh, total interzis. Se poate face o um, Mm, pulverizare regională, zonală, dar trebuie să se facă o notificare astfel încât procesul să se facă în siguranță. Pentru nu vrem să împiedicăm uh, dezvoltarea agricultorii de precizie, dar vrem să ne asigurăm că se face în condiții de siguranță și că statele membre pot controla. Sper că prin aceasta am acoperit uh, pe scurt uh, principalele chestiuni care au fost dedicate. Termin składania poprawek do 5 września ale Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 5 septembrie. Doamna Ribeiro, doriți să luați cuvântul? Da, mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc foarte mult colegilor care au intervenit și care au exprimat comentarii și, în general, aceste comentarii sunt aliniate cu linia pe care am explicat-o și eu. Facem eforturi foarte mari uh, la partea de implementare și în negocierile următoare o să încercăm uh, să nu ne lăsăm uh, uh, distrași de la principala chestiune, utilizarea durabilă, sustenabilă a pesticidelor. Și cred că există un consens larg că vrem cu toții să avem uh, uh, protecția plantelor integrată, vrem să investim în cercetare și în dezvoltarea de produse și să vedem și practici noi, să avem uh, campanii de formare, de comunicare și că trebuie să ne bazăm pe practicile bune existente care trebuie să fie răspândite. Acest lucru se va reflecta în raportul nostru. Dziękujemy. W sposób zamykamy ten punkt. Przypominam jeszcze raz, że... Mulțumesc foarte mult. Am încheiat și punctul 11. Acum trecem la punctul 10. Așadar, uh, mergem puțin înapoi pe ordinea de zi. Transparența și durabilitatea evaluării riscurilor la nivelul UE în cadrul lanțului alimentar. Raportoarea noastră este doamna Karin Kadenbach și comisia responsabilă pe fond este ENVI. problema transparenței și durabilității evaluării riscurilor în uh, cadrul lanțului alimentar se referă și este inclusă în uh, regulamentul general, um, legislația alimentară generală. Ich freue mich, dass Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să am astăzi ocazia să iau cuvântul față de propunerea Comisiei despre transparența și durabilitatea în evaluarea riscurilor uh, în lanțul alimentar. Regret însă faptul că, din păcate, reforma nu a fost inițiată mai devreme de către Comisie. Din cauza întârzierii propunerii, Comisia nu a putut să-și îndeplinească complet uh, propriile sale dispoziții despre o mai bună legiferare, iar uh, termenele scurte care au fost uh, introduse pentru dezbaterea cu opinia publică și interesele, respectarea intereselor tuturor celor implicați nu au putut să fie folosite la maxim, de asemenea. După cum spuneam la prima noastră dezbatere, salut propunerea Comisiei, care reprezintă un pas în direcția corectă siguranța și calitatea tuturor alimentelor produse în Uniunea Europeană și care se găsesc pe piață în Uniunea Europeană. Unele sectoare sau domenii care au legătură cu dreptul alimentar cum ar fi, de exemplu, uh, domeniul uh, organismelor modificate genetic, hrana animalelor, aromele de fum, aromele alimentare și așa mai departe, trebuie să fie armonizate și ele cu această prevedere. Din cauza presiunii timpului, nu vom putea la aceste aspecte sectoriale să ne concentrăm decât pe chestiunile care țin de transparență și uh, de aspecte precum ar fi Uh, datele cu caracter personal sau uh, informațiile care au legătură directă cu nucleul acestei prevederi. Numai așa ne putem asigura că și aceste legislații sectoriale să respecte spiritul acestei legislații și să se evite interpretări greșite. Alte domenii din legislația sectorială vor uh, putea, să sperăm, să fie supuse unei revizuiri pe viitor. După cum uh, am avut posibilitatea să vă spun înainte de vară, refitul trebuia să evalueze legislația în domeniul alimentar și să vadă dacă regulamentul își îndeplinește în continuare scopul și care sunt domeniile care sunt uh, bune pentru uh, și se potrivesc unor simplificări. După discuțiile pe care le-am purtat în domeniul glifosatului, am văzut că și încrederea cetățenilor europeni în ceea ce privește evaluarea unor produse care sunt nocive pentru sănătate a fost foarte scuturată. Astfel, inițiativa în domeniul glifosatului în 2017 a dus la o um, lansare a uh, proiectului actual în care trebuie să se facă o evaluare a riscurilor în lanțul alimentar. Eu uh, aș vrea să vă spun că m-aș bucura să avem uh, multe amendamente și multe comentarii în legătură cu prevederile care țin de transparență. Ele se referă la toate datele care trebuie să fie făcute publice de către EFSA mai ales propunerea Comisiei este, din această perspectivă, foarte ambițioasă. Văd însă nevoia să fie elaborate mai departe aceste puncte. După multe discuții, chiar dacă timpul pentru discuții nu a fost foarte eh, lung, eh, cu timp de discuții cu experții, am ajuns la concluzia că această propunere lasă însă o marjă de manevră de interpretări greșite foarte mare și există riscul să ajungem la efectul contrariu și anume să avem mai puțină, uh, mai puțină transparență și aceasta prin mai puțină publicare a informațiilor. După cum ați putut vedea din propunerea mea, eu propun ca uh, uh, regulamentul 13 din 2006 cu privire la um, aplicarea prevederilor de la Convenția de la Arhus să poată să fie regăsită în articolele acestei prevederi. Astfel putem crea o bază care ar putea să faciliteze accesul la informații și participarea opiniei publice la deciziile luate și nu ar fi supuse aceste proceduri uh, unor interpretări multiple. În, în legătură cu transparența și uh, publicarea informațiilor, nu trebuie să mai existe o triere în ceea ce privește cele care țin de sănătate. Este clar că uh, pericolul pentru sănătatea umană, dar și uh, pericolul pentru sănătatea animală. Trebuie să fie toate aceste informații publicate și publice. Numai așa putem să respectăm principiul de precauție. Când e vorba de componența bordului de gestiune EFSA, trebuie să se facă o armonizare cu uh, celelalte instituții UE, iar statele membre trebuie să fie mai implicate pentru ca să putem acoperi mai multe interese și a, să garantăm un dialog cât se poate de amplu și Parlamentul și Comisia trebuie să fie reprezentate. Membrii care reprezintă interesele societății civile trebuie și ei să fie bine reprezentați, vorbesc de organizațiile de consumatori sau de reprezentanții industriei. În avizul meu, eu am uh, spus că Parlamentul European trebuie să fie reprezentat cu doi membri și că grupul membrilor care reprezintă industria, de exemplu, și uh, organizațiile societății civile să fie formați din 5 membri. Există modificări și la numirea experților, la alegerea lor pentru forurile științifice. Aici statele membre trebuie să aibă un rol mai pregnant. Din avizul meu puteți să citiți că în legătură cu numirea și uh, selectarea experților în uh, bordul de experți, nu trebuie să fie lăsată decizia numai statelor membre. Mai multe prevederi, mai ales recrutarea, trebuie să fie în continuare în competența EFSA. Pentru ca să evităm o influențare politică a numirii experților, măcar în mare parte. O susținere la uh, licitație sau la publicarea apelului pentru experți este foarte uh, binevenită, dar n-ar trebui să fie competență exclusivă a statelor membre selectarea experților. Independența și lipsa conflictelor de interese trebuie să fie garantată și pe viitor. Mai avem un articol nou care se referă la um, sfaturi generale, așa numitele general advice. E foarte important aici să fie clar că ele se referă strict la informații care au legătură cu formalitățile administrative a depunerii uh, dosarelor, nu se poate ca studiul să fie ca atare uh, substanța negocierilor, pentru că numai așa putem să uh, evităm o influență înainte de cererea, depunerea cererii. E foarte important și ca cei colaboratori care fac consultanță la anumite firme să nu fie niciodată membri în uh, panelul de cercetători și să fie eliminați din această procedură de selecție. Cer de aceea ca în cazul în care se solicită întrebări și se solicită informații despre ei să fie publicate neîntârziat. Registrul Uniunii, pentru ca toate datele uh, care sunt necesare pentru o aprobare pe piață să poată să fie verificate, trebuie să existe o autoritate, așa numitul Registru Uniunii pentru Studii. La acest registru, toate studiile și cercetările care se fac în legătură cu o procedură de acreditare în conformitate cu legislația alimentară a Uniunii trebuie să se regăsească aici. Această propunere are ca scop să se evite ca unele studii care nu ar trebui să fie uh, care nu s-ar fi pozitive din punctul de vedere al acreditării, uh, nu ar, ar fi dorite, să nu fie date la o parte de la început. Trebuie să încercăm să, uh, să acoperim toate lacunele posibile. Apoi, verificarea studiilor. Acest punct e foarte important. A dus la o discuție controversată și aprinsă, nu odată. În cazul unor rezultate foarte divergente a unor studii, și în cazul în care apar noi informații, comisia trebuie să aibă posibilitatea să mai ceară un studiu de verificare. Un lucru care la prima vedere, când am citit uh, documentul comisiei, mi-a plăcut foarte mult. Am dezbătut însă foarte mult în ce măsură propunerea poate să mai fie îmbunătățită și modificată. Și după multe discuții cu diferiți reprezentanți uh, ai mai multor uh, direcții, dar și în discuția cu EFSA, am ajuns la concluzia că uh, studiul, unul singur, care va clarifica totul, nu poate să existe și nici nu va exista. Studiul respectiv nu ar duce neapărat la elucidare. El ar fi finanțat cu mijloacele contribuabilului și, deci, costurile pe care de fapt trebuie să le suporte industria ar fi transferate pe cetățenii europeni. De aceea, pentru mine, acest motiv a jucat foarte puternic în momentul în care am vrut să tai uh, propunerea comisiei și acesta este ceea ce am făcut. O altă punct, chestiune importantă, o comunicare mai importantă, mai eficientă despre riscuri. E nevoie de o comunicare mai eficientă despre întregul proces al evaluării riscurilor. O publicare parțială a informațiilor și datelor în, uh, într-un spațiu de timp ne uh, semnificativ nu poate să mai continue. Trebuie să se informeze uh, publicul cât mai repede și cât mai uh, amplu. Ideea era să se ofere informațiile acestea doar odată ce apare studiul, dar nu este corect, iar comisia nu va putea să își impună o astfel de opinie. Trebuie să se facă, să se publice informații și înainte de această etapă. Și în final doar câteva cuvinte despre buget. Toate noile sarcini care îi voi veni EFSA necesită mai mulți colaboratori și necesită și un buget mai ridicat pentru EFSA decât până acum. Pentru noi trebuie să fie clar, și aici nu vreau să anticipez discuțiile din domeniul bugetar, dar fără o dotare bugetară cum, se poa- ca, cum trebuie, nu vom putea să îndeplinim toate aceste obiective. În final, aș dori să vă spun că avem aici o propunere care aduce cu sine multe abordări corecte pe care eu doresc să le discut cu dumneavoastră, să le completăm și eventual să le îmbunătățim și să votăm amendamentele. Eu mă bucur de amendamentele pe care le veți face și mă bucur și de colaborarea cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Pan poseł Bogowicz. <clears throat> Nie. Good afternoon. Domnul Bogovici. Bună ziua! Uh, din păcate, astăzi doamna McIntyre nu poate să fie aici și m-a rugat să citesc um, intervenția domniei sale. Um, mulțumesc raportoarei doamnei Kadenbach din partea grupului SND care a redactat acest proiect de aviz. După cum am menționat și înainte, mă bucură faptul că Comisia a lansat o propunere legislativă, având în vedere că EFSA a publicat foarte multe informații care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. În ceea ce privește dezbaterea privind procedura de autorizare a produselor de protecție a plantelor, regulile de transparență ale EFSA ar trebui revizuite. În plus, pentru EFSA este din ce în ce mai greu să găsească experți pentru panelurile științifice. Totuși, propunerea Comisiei va crea cel mai probabil mai multe probleme decât să rezolve problemele existente, după cum am menționat la ultima reuniune a Comisiei Agri în iulie. Momentul uh, publicării și lipsa unui studiu de impact nu arată o îmbunătățire a agendei. De asemenea, lipsa unei evaluări de impact nu poate fi explicată. Deplâng acest fapt pentru că există un risc al unor consecințe pentru capacitatea de uh, inovare și de competitivitate. Competitorii din țări terțe ar putea să copieze ideile de producție și să lanseze pe piață produse în vreme ce procesul de autorizare în europeană este încă în desfășurare. Și ar trebui ca uh, produsele europene să fie protejate de brevete. Astfel, propunerea Comisiei uh, pune în pericol cercetarea și industria. De asemenea, obligația de publicare ar putea putea să expună EFSA la presiunea publică. Apoi există încă amenințări la adresa sectorului alimentar dacă EFSA își publică opiniile științifice, avizele științifice. Transparența nu ar trebui să fie ex ante, poate să fie și ex post și interesul publicului de a avea acces la informații nu implică publicarea în totalitate a studiilor înainte de publicarea avizului științific în sine. Competitorii și țările terțe ar avea de beneficiat, dar s-ar crea și presiuni publice în același timp. Raportul se concentrează pe studiile uh, științifice. În acest context ar trebui ca statele membre să poată să numească experți, însă să nu-i oblige să își ofere avizul, pentru că ar putea apărea ingerințe politice. Până la urmă, EFSA ar trebui să redacteze o listă cu experți din cât mai multe state membre posibil și să numească experții pe baza acestor liste. EFSA a funcționat uh, corect și independent până acum și ar trebui să recunoaștem acest lucru. Și apreciez implicarea părților interesate în um, Consiliul de Conducere al EFSA, cum se întâmplă și în EHMA. Însă, având în vedere gama largă de produse, uh, ar trebui să nu fie, ar trebui să fie incluși și reprezentanți din industrie. Asta se prevede și în uh, propunerea pentru um, organismele modificate genetice, genetic și în ceea ce privește produsele destinate acvaculturii. Agricultorii sunt deja reprezentați în uh, Consiliul de Conducere și e nevoie și de reprezentanți în plus din partea industriei ca să echilibreze componența Consiliului. Rămâne o întrebare pentru raportare în ceea ce privește amendamentul 17, unde sunt incluși angajații din lanțul alimentar și articolul 25 alineatul 1, Punctul C. De ce această includere? De asemenea, amendamentul 25 și amendamentul 32 nu mă opun studiilor de verificare. Deci, vă mulțumesc în numele doamnei Ana Schreier-Piric pentru atenție. Da, înțeleg că este dificil să prezentați pe scurt textul altcuiva, însă nu mai avem timp. Acum, doamna McIntyre, două minute. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc foarte mult doamnei raportor pentru acest raport. Sprijin obiectivul principal de a spori transparența în procesul de evaluare a riscului și mai ales consolidarea încrederii publice în uh, activitatea EFSA. Verificarea uh, adecvării REFIT arată că sistemul de valoare a riscurilor din UE este eficient în ceea ce privește riscurile potențiale în lanțul alimentar, însă nu este adecvat pentru scopul lui. Rămâne un proces uh, de evaluare a riscului bazat pe știință. Însă, Putem să consolidăm crederea publicului printr-o mai bună comunicare privind riscurile. Trebuie să avem un echilibru între o transparență sporită și respectarea informațiilor uh, confidențiale și legitime ale industriei. Sunt îngrijorată că transmiterea de informații confidențiale ar putea să submineze respectarea intereselor Uh, și dreptul lui de proprietate intelectuală. Cred că serviciul farmaceutic ne-ar putea da un exemplu, pentru că acolo s-a luat decizia de a lansa datele provenind din testele clinice. Și există un raport de implementare din partea Agenției Europene a Medicamentului și cred că astfel am putea să avem un exemplu bun privind cum să procedăm. Voi trimite niște amendamente având în vedere aceste comentarii și aștept cu interes să lucrăm pe acest dosar. Mulțumesc. Domnul Huitoma. Mulțumesc mult, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Kadenbach pentru activitatea excelentă și pentru acest aviz. Este un dosar important. De ce? Nu e nevoie să spunem că EFSA e o instituție deosebit de importantă Uneori, dacă nu îți plac rezultatele, le consideri ca o forță întunecată. Însă avem cel mai uh, sigur sistem alimentar din lume, mulțumită EFSA, și dacă nu am avea EFSA, nu am avea deloc inovări în procesul tehnologic și nici inovări din punct de vedere ecologic, de exemplu, găsirea unor alternative pentru produsele de protecție a plantelor, de exemplu utilizarea bacteriilor. Uh, EFSA beneficiază de încrederea politicienilor, dar și a cetățenilor. Eu sunt pentru întărirea poziției EFSA în acest sector. EFSA este un arbitru bun, este de încredere și e nevoie și de instrumente în plus, de resurse umane în plus pentru a genera mai multe inovări și a veni cu idei foarte rapid. Această legislație alimentară generală ar trebui să vină cu noi măsuri, dar nu doar de fațadă, să nu spunem că am luat măsuri uh, legate de transparență, dar care nu sunt eficiente. Trebuie să menținem echilibrul între transparență și dreptul de proprietăți intelectuale, pentru că altfel companiile mici și mari vor nu vor veni cu inovări dacă li se pare că ideile lor sunt publicate și apoi competitorii le fură. Cred că este o oportunitate bună de a întări rolul EFSA, de a întări încrederea în EFSA și uh, de a întări și resursele umane. Doamna Hoibuș. Mulțumesc, mai vorbesc încă o dată în numele colegei mele Scott Cato, care n-a putut să fie aici. Dânsa mulțumește foarte mult pentru activitatea depusă, doamnă Cadenbach, și vrea să spune câte ceva despre propunerea comisiei și după aceea și despre avizul dumneavoastră. Unele părți din propunere pot fi susținute de către noi. Punctele puternice ale propunerii comisiei sunt crearea unui registru public și publicarea datelor uh, brute înainte să se dea avizul EFSA însă avem și rezerve consistente în ceea ce privește accesul la informații. Acesta e un dosar cu consecințe evidente pe uh, societatea civilă, iar opinia publică așteaptă să terminăm odată cu saga glisofosatului și ca uh, evaluarea riscurilor să fie cât se poate de transparentă și de eficientă. Uniunea Europeană trebuie să-și reconstituie, să-și recapete uh, încrederea Uh, cetățenilor în instituțiile sale. Nu este, import, nu este normal să se submineze Convenția de la Arhus, care prevede și uh, accesul terților la studii uh, făcute, întocmite sau la informații atunci când industria dorește să nu fie publicate informațiile respective. Informații care sunt pertinente pentru sănătatea publică și pentru mediu nu pot, se poate să fie Um, reținute din fața opiniilor, opiniei publice dacă uh, ele, uh, de exemplu, contravin uh, dreptului de liberă concurență sau dreptul de sau au consecințe negative și asupra economiei. Trebuie definită exact stabilirea trebuie definită confidențialitatea cum trebuie, însă nu se vorbește aici de interesul public. Aici este o mare lacună a propunerii în legătură cu avizul dumneavoastră, doamnă Cadenbach, dumneavoastră ați îmbunătățit propunerea Comisiei cu privire la transparență și confidențialitate și noi, verzii, suntem foarte bucuroși pentru că dumneavoastră ați reușit să eliminați anumite părți foarte nocive, cum ar fi protecția intereselor comerciale de care vorbeam înainte sau de uh, faptul că aceasta era pusă um, înaintea interesului de sănătate lista confidențială, uh, lista informațiilor confidențiale trebuie să fie foarte precisă și trebuie să fie foarte strictă. Mulțumesc! Zullo. Domnul Zullo. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult raportoarei. În această sală am avut ocazia deja să discutăm despre subiectele care țin de EFSA, care trebuie să garanteze siguranța produselor. Ne-am concentrat foarte mult, înțelegând în același timp importanța agenției, pe toate problemele pe care le avem. Conflictul de interese, independența, resursele economice și uh, de personal, carențele care nu permit o, un studiu adecvat, transparența studiilor, uh, așa cum sunt ele conduse. Iar acum aș dori să atragem atenția asupra unui alt aspect care poate să fie văzut ca fiind limitator, mai ales dacă ne gândim la viitor și la nevoia de inovare care este necesară pentru opinia publică. E vorba de evaluarea panelului de experți și de cunoștințele acestora. Am primit mai multe semnalări din partea IMM-urilor care se ocupă de produse de origine naturală, care regretă felul în care abordează experții câteodată problema, pentru că se abordează, de exemplu, pentru studiu un anumit domeniu foarte punctual cu o abordare pe care de obicei o au la sub, substanțele chimice de sinteză, ceea ce duce la o contradicție pentru că rezultatele și cum ne arată IMM-urile, nu sunt cele pe care le uh, așteaptă panelul de experți. Astfel, există multe neînțelegeri la capitolul respectiv. Pentru ca să putem depăși aceste dificultăți, ar fi important să se garanteze un dialog între EFSA și întreprinderi în mod preventiv, pentru a evita criticile uh, pe care le-am auzit acum și pentru ca să ne asigurăm că metodologia și uh, nivelul de cunoștințe este adaptat la studiul care se face și la scopul acestuia. Vă mulțumesc! Mniej czasu, w tej chwili po jednej minucie. Bardzo proszę, jako pierwszy. Vă rog să interveniți doar câte un minut. Doamna Petri, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut avizul, însă cred că trece cu vederea mai multe probleme. Are doar 9 puncte și există chestiuni pe care Parlamentul le solicită de mai, multe, de mai multă vreme. Unii colegi au spus ceva de miere, și de țara de origine a fost un amendament pe care l-am susținut și pe care Parlamentul a solicitat de mai multe ori. Cerem o schimbare subtilă. Am avut o formulare pe una din pagini și este ceva deosebit de important pentru cei ce lucrează în acel sector, însă, din păcate, nu s-a ținut seama de acest amendament. Cred că produsele ar trebui să aibă indicație de origine și Comisia să includă acest lucru în propunere. De asemenea, produsele din carne și trasabilitatea din acest domeniu deja am cerut ca să fie inclusă pe etichetă data um, uciderii animalului. Mulțumesc! Întrebarea pe care mi-o pun astăzi este ce părere aveți despre transparența produselor importante? Uh, există uh, cerințe care se respectă pe teritoriul uh, Uniunii Europene, însă nu la fel se poate spune despre produsele importante. Există produse modificate genetic importante care intră în Europa, așadar amendamentul 5 ar putea să dea putere de decizie Uniunii Europene statele membre nu mai au uh, ocazia să se opună în cazul în care există îndoieli. Ce prevedeți în materie de cercetare privind aceste produse pentru a evita dezbaterile uh, inutile? Mulțumesc! Grazie, grazie. Domnul Caputo. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei Kadenbach pentru acest uh, aviz foarte bun. În primul rând, inițiativa Comisiei a fost primul pas pentru a apropia societatea civilă de sistemul uh, de norme la nivel uh, european în domeniul alimentar. Mi se pare ciudat însă că până acum Comisia nu a prezentat această reformă mai repede și așa cum s-a mirat și raportoarea, îmi pare rău că nu s-a putut respecta chiar norma pe care chiar Comisia a legiferat-o de bună legiferare impactul va, se va simți și în uh, acest timp scurt uh, pe care l-a lăsat la dispoziție de numai 8 săptămâni de reacție raportul raportul a identificat mai multe aspecte problematice, abordări incoerente din partea statelor membre în gestiunea crizelor care sunt legate de probleme alimentare, dar și în stabilirea unor uh, chestiuni importante în acest domeniu. Sunt două puncte importante în propunerea Comisiei pe care le-am putut uh, identifica și la audierea Monsanto din septembrie uh, din, de anul trecut. În primul rând, problema securității alimentare nu trebuie să fie gestionată de cei care sunt implicați, ci de autorități publice și apoi posibilitatea de a garanta EFSA resurse suficiente pentru a garanta o cercetare independentă. Domnul Agnew. Mulțumesc. Cred că domnul Hidmark a menționat inovarea. Inovarea este crucială. Avem nevoie de noi idei și ele trebuie să fie testate, bineînțeles, înainte să fie puse în aplicare. Dar dacă lucrurile sunt prea complicate pentru inovatori, dacă sunt prea multe bariere, atunci oamenii nu o să mai fie atât de inovatori. E foarte simplu. Eu sunt un apărător al instituțiilor europene și sunt un apărător al EFSA, dar întotdeauna va exista un risc. Dacă folosim daunele ca un uh, indicator, atunci nu o să ajungem prea departe. Riscul, dacă este în centrul atenției. Ceea ce trebuie să decidem noi este dacă merită riscul să ne expunem la acel uh, dăunător, de exemplu. Trebuie să fie o ecuație foarte simplă. E vorba de principiul de precauție, dar care sufocă inovarea ori nu știm dacă există un risc și atunci oamenii nu se mai apucă de nimic și astfel uh, populația crește pe planetă, e nevoie de mai multe alimente, sunt uh, și construite uh, apoi case și există un limită până la care se mai poate um, se poate sufoca acest domeniu pentru că altfel nu mai avem nimic, nici nu se mai progresează. Am avea astăzi electricitate, dacă am avea atitudinea față de inovare pe care o avem acum, am fi avut-o atunci Aș vrea să sper, doamnă raportor, că dumneavoastră vedeți lucrurile ca și cei din legislatura, ca cei din uh, din punctul anterior, uh, dacă credeți că merită să luăm acest risc. Domnul Hoisling. Mulțumesc. Doamnă raportor Kadenbach, cred că dumneavoastră ați trăit același lucru ca mine, am fost foarte bucuroși după primele discuții cu comisia, dar din ce în ce mai rezervați atunci când e vorba de evaluare, pentru că intrăm acum pe textul concret și sunt atât de multe semne de întrebare din punct de vedere juridic, că trebuie să ne întrebăm dacă chiar merită să se facă un progres sau dacă de fapt nu e vorba cumva de un regres aici interesele industriei și protecția ei este, sunt puse foarte, plasate foarte sus iar protecția um, mediului și protecția opiniei publice sunt de partea cealaltă. Mi se pare că e nevoie de o apropiere aici și trebuie să mai clarificăm anumite aspecte ca să fiu foarte eufemistic pentru ca să nu uh, ajungă să fie un subiect foarte aprins. De fapt, întrebarea primă care merită pusă e de ce nu i-a venit ideea Comisiei să facă o reformă înainte și acum deodată se grăbește, nu trebuie însă să sufere calitatea din cauza grabei. Unele întrebări nu au putut să-și găsească răspuns. Ce s-a întâmplat cu lipsa de experți independenți în forurile EFSA? Sau altă întrebare care nu e clarificată, cum poate Europa, de fapt, să stabilească și ținte la nivel internațional standarde și oare n-ar trebui totuși să găsim o soluție în afara Europei, nu se știe foarte clar de unde poate veni o soluție aici. Mulțumesc, domnul Flanagan. Eu o să vorbesc pe scurt și o să fiu foarte dulce față de ceea ce s-a zis înainte. Ar putea Comisia să ne explice care este scopul deputaților în această sală, dacă s-a stabilit o comisie parlamentară ca să investigheze subiectul și înainte să știți exact despre ce se lucrează aici, dumneavoastră oricum avansați și faceți cum doriți. De ce este așa? Pentru că foarte multe din problemele despre care discutăm aici țin de încredere și de încrederea cetățenilor, iar dacă oamenii merg să aleagă oameni la nivel european și vor ca aceștia să fie prezenți în Parlament, e pentru ca să verifice lucrurile înainte. Dacă însă lucrurile se întâmplă după ce ei mai au ceva de zis și uh, se anticipează totul, nu mai se servește la prea mult să fim aici. Ați creat o problemă de încredere și conspirația e deja pe cale să se formeze. Mulțumesc. Și teoria conspirației în același timp. Mulțumesc. Vă mulțumesc s-au încheiat întrebările. Acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul director Digi Sante, doamna Sebine Enișel. Vă rog. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați oferit oportunitatea pentru ca noi să ascultăm dezbaterea dumneavoastră, să discutăm. În primul rând, aș dori să mulțumesc deputaților din această comisie pentru cum s-au implicat și pentru angajamentul lor față de propunerea comisiei. Comisia speră în continuare că se va bucura subiectul de o implicare puternică și prin implicarea acestei comisii sperăm să se poată adopta acest act legislativ în cadrul legislaturii actuale. Propunerea um, aceasta are ca scop o întărire a sistemului alimentar european. După cum mulți dintre dumneavoastră au spus, am avut o verificare numită fitness pe regulile generale de alimentație în uh, legislația generală și s-a constatat că aceasta funcționează destul de bine. Acum ne gândim la o îmbunătățire a transparenței ca fiind ceva pe care am dorit să-l facem într-o manieră ambițioasă. Noi recunoaștem că așteptările societății de transparență au crescut, mai ales în legătură cu procesele de evaluare a riscurilor. Trebuie să constatăm și că Trebuie să asigurăm o sustenabilitate pe termen lung în sistem și că trebuie să fie valabile aceste ipoteze și în legătură cu EFSA. Nu putem să repetăm de prea multe ori că transparența în cadrul uh, procesului de evaluare contribuie la o legitimitate sporită a EFSA în operațiunile sale și contribuie și la o creare de încredere în activitatea EFSA. Pe de altă parte, EFSA este și uh, mai uh, îndreptate către cetățeni, poate să uh, dea mai multe informații cetățenilor și astfel să devină mai transparentă. Noi am propus o publicare proactivă a tuturor studiilor și informațiilor atunci când s-a făcut cererea de preautorizare, deci încă din acel nivel, aceasta e o piatră de temelie a propunerii. Foarte mulți dintre deputații din această sală au uh, făcut referire la conflictul potențial între obiectivul transparenței și garantarea inovării. Aș dori să fie foarte clar că, deși această propunere aduce clauze de siguranță pentru informațiile confidențiale în mod justificat, ține cont și de dreptul publicului de a avea acces la informații, deci dreptul de transparență, în, incluzând drepturile pe care le regăsim în Convenția Arhus. Eu zic că e nevoie de o clarificare aici, într-adevăr, dar Convenția de la Arhus nu este niciun fel atinsă de propunerea pe care o discutăm. La fel și uh, drepturile de proprietate intelectuală rămân neatinse, nici uh, drepturile, uh, regulile exclusive cu privire la date nu sunt atinse. Este vorba de o legislație europeană um, cu caracter exclusiv și așa același lucru se aplică și în legislația alimentară. După cum spuneam înainte, propunerea prevede o consultare publică a studiilor care au fost înaintate pentru ca să se asigure că EFSA are toate datele relevante în timpul evaluării riscului. Avem un sistem de notificări specific pentru orice studiu făcut de către comisie, iar EFSA va putea să verifice toate informațiile uh, care sunt bazate pe fapte despre un produs specific. EFSA va putea de asemenea să ofere și consiliere generală în domenii care, sunt re, care au fost ne, dorite de către industrie, dar și IMM-urile au avut această dorință și EFSA va putea să le susțină în aplicarea pentru autorizația de obținut. Am dorit să mergem și mai departe, să ne asigurăm că EFSA are acces la datele științifice uh, disponibile, cât mai multe, ceea ce prevede posibilitatea din partea Comisiei să ceară în circunstanțe de excepție o verificare printr-un studiu suplimentar. Aici avem o modificare suplimentară la instrumentariul pe care îl avea oricum la dispoziție EFSA și pe care și Comisia îl prevede în gestiunea riscului. Domeniul de aplicabilitate a prevederii e destul de amplu pentru ca să permite comisiei să facă studii uh, care să fie fiabile și care să uh, completeze lacunele existente. Dorința EFSA este să se îmbunătățească și controlul public. Aici avem un obiectiv important pentru că acesta este încrederea cetățeanului în uh, procesele de evaluare la nivel european. În același timp, încrederea este și ea um, completată de dorința de a avea o strategie de risc um, cât se poate de amplă. Am văzut în trecut că trebuie să îmbunătățim mecanismele care să creeze un astfel de uh, mecanism și uh, propunerea comisiei a făcut a mers în acest sens. Panelurile științifice, componența lor Ați menționat și acest aspect. Determinarea componenței dorește ca EFSA să aibă un acces liber la un pool de experți. Dacă nu putem să garantăm accesul EFSA la un, o serie de experți, nu putem să garantăm uh, pe viitor uh, realizarea acestor studii și aici avem din nou de-a face cu refitul care ne permite o bună, și simpli, o bună procedură și simplificată, o procedură simplificată. Nu putem decât să subliniem din nou că dacă nu avem resurse, nu putem să atingem toate aceste obiective. Va fi nevoie de fonduri, va fi nevoie de personal la EFSA. E clar că va veni și o factură pentru toate aceste schimbări, iar Um, studiile care s-au făcut la nivel financiar arată cam la cât se ridică costurile. Aș dori pe scurt și să răspund criticilor și remarcilor pe care le-ați făcut despre un studiu de impact care nu a fost complet înainte de lansarea procedurii. Acest proiect este un rezultat al refit în domeniul uh, legislației alimentare generale. Avem am uh, adunat informații prin consultare, am organizat seminarii, deci la momentul respectiv am avut o consultare amplă care a fost uh, ea, acompaniată și de consultarea pe propunerea ca atare și pe uh, toate ideile care au venit în legătură cu propunerea concretă. După cum ziceam înainte, stimulările pentru inovare rămân nemodificate. Iată de ce s-a considerat că trebuie să continuăm să protejăm informațiile confidențiale pentru ca să ne asigurăm că nu există efecte nocive asupra companiilor și industriei. Am apreciat uh, referirea făcută la mediul uh, medical. Avem un precedent în contextul european. O politică amplă este în vigoare despre datele proactive, despre transparență din partea Agenției Europene pentru Medicamente, iar raportul care a fost publicat recent arată că există un feedback pozitiv din partea industriei și nu s-a menționat că inovarea este în pericol sau este limitată. De aceea, eu cred că putem să fim uh, încrezători că elementele principale din propunerea comisiei sunt așa cum ne-am dorit și ne bucurăm să putem continua discuția cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, dar și cu Consiliul pentru a ajunge la o adoptare rapidă a acestei legislații. Vă mulțumesc foarte mult și uh, deputatei Kadenbach pentru proiectul de aviz și pentru schimburile ex, uh, foarte constructive de informații de azi. Mulțumesc! Dziękuję, pani director poprawki do 5 września. Mulțumesc foarte mult, doamna director. Termenul de depunere a amendamentelor este 4 septembrie, doamna Kadenbach. Da, foarte pe scurt, aș dori să le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile la această dezbatere. Așa cum s-a anunțat, sperăm că vom avea uh, niște amendamente care vor îmbunătăți și vor adăuga lucruri la acest raport și aștept uh, din nou întâlnirea cu raportorii din umbră în acest sens. Mulțumesc! Fără microfon. Fără microfon. Mergem mai departe. Punctul 12 și 13. Acestea vor fi discutate împreună. E vorba despre Orizont Europa. Doamna Katainen este raportor pentru aviz. După cum știți cu toții, progresul, tehnologiile noi, inovarea sunt subiecte extrem de importante pentru agricultură. Avem acum cel de-al optulea program cadru. Următorul se va numi Orizont Europa, o alocare totală de 94 de miliarde de euro. na pilonul 2, provocări globale și competitivitate industrială și o sumă de 10 miliarde prevăzut uh, pentru uh, grupul 5, uh, resurse alimentare și naturale, care include cercetare în domeniul agriculturii și un buget de 3,8 miliarde care va fi gestionat de către DG Agri de la Comisie. Este vorba despre un um, domeniu foarte important um, prin Comisia de Fond este ITRE, care se opune împărțirii acestei sume de 10 miliarde pentru o alocare către resurse naturale și alimentare. Noi o să facem câteva demersuri în acest sens. Este vorba despre un subiect foarte important pentru uh, politica agricolă comună în perioada 2020-2027. Avem nevoie de resurse mai uh, mari pentru cercetare, pentru inovație și pentru gestionarea și pentru transpunerea progresului în agricultură. Acum uh, dau uh, cuvântul doamnei raportor, uh, doamne, doamna Cataină, în care poate discuta despre ambele subiecte împreună, 12 și 13. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, sunt perfect de acord cu președintele că proiectul de propunere uh, cu privire la finanțarea cercetării și inovării este foarte important. Uh, arată foarte clar faptul că mm, Comisia înțelege că ne trebuie mm, aceste investiții pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru a trata provocările din viitor. Mă bucură foarte mult proiectul de document al Comisiei, mai ales uh, referitor la faptul că acest grup, Cluster 5, acoperă toate elementele relevante pentru noi. Ne trebuie programe de tipul Orizont Europa pentru a ridica competitivitatea și pentru a crea noi oportunități de afaceri și noi ar trebui să folosim programul acesta ca instrument de găsire de soluții pentru soluționarea provocărilor legate de schimbările climatice, de exemplu este într-adevăr un uh, domeniu care are efecte mari asupra sectorului agricol. Această finanțare alocată de 10 miliarde pentru clusterul 5 este și ea necesară pentru a găsi soluții și pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, mai ales cel cu numărul 5 de eliminare a foametei. De asemenea, mă bucur că s-a făcut această creștere la 10 miliarde, însă vreau să subliniez și faptul că cota pentru um, agricultură, de fapt, este menținută și trebuie să se um, păstreze până la urmă proporțiile dacă se um, mărește bugetul. Uh, este vorba de o contribuție esențială pe care ar avea-o pentru clasele 5, avem cam 4 miliarde pentru sectorul agricol, însă nu știm sigur cum uh, se vor folosi, dar știm că această comisie uh, vrea să garanteze finanțarea pentru sectorul său și este foarte important să transmitem mesajul acesta din partea comisiei noastre către ITRE că nu vom accepta reducerea bugetară pe care o sugerează ITRE. Noi, uh, eu doresc ca comisia noastră să uh, vină cu contribuții, să asigure aceste contribuții pentru clusterul 5, resursele alimentare și naturale și eu aș dori ca acolo să se adauge și cuvântul agricole. Sigur, Comisia pentru Agricultură reprezintă uh, forumul firesc unde să se discute aceste chestiuni, dar trebuie să ne uităm și la domeniile comune. Niciun uh, cluster nu este unul uh, individual, poate să aibă efecte oricând asupra celorlalte uh, grupuri, mai ales dacă privim lucrurile din perspectiva economiei circulare și trebuie să ne asigurăm că se ține cont și de aspectul acesta. Acum, dacă ne uităm la domeniile menționate pentru contribuții din, la clasărul 5, aș dori să menționez una anume, și anume Um, numărul 4, și anume apele interne uh, și acestea trebuie să fie acoperite, fac parte din ecosistemul um, apelor în general. Și este foarte important uh, și faptul că s-a inclus uh, silvicultura, pentru că aceasta face parte din uh, economia biocirculară. Dar apoi, dacă ne uităm la planificarea multianuală strategică, este important să se garanteze că Orizont Europa se implementează eficient, mai ales uh, la partea aceasta legată de clusterul 5. E foarte important să ne asigurăm că se țin cont de obiectivele PAC și vrem să ne asigurăm de asemenea că există sinergii între Uh, CAP 9 și Orizont Europa, să ne asigurăm că nu există conflicte, chiar dacă e vorba de bugete diferite și de obiective diferite. Aș dori totuși să mă refer și la misiuni în încheiere. Nu avem informații detaliate. Aș dori să ne dea comisia niște informații suplimentare cu privire la procedură, dar aș uh, dori ca uh, misiunile să se refere la sisteme um, cu emisii uh, zero până în 2035. Aceasta poate să fie sprijinită și de alte clustere și are și un potențial de um, modalități, de a găsi modalități diferite de utilizare. Modalități care să ne ducă către o agricultură inteligentă și către o utilizare mai bună a resurselor naturale. Aici esențial este reducerea și eventuala eradicare a deșeurilor și a efectelor asupra ciclurilor de producție industrială. Acestea sunt comentariile mele principale, dar aștept cu mare interes și observațiile colegilor. Mulțumesc! Dziękuję pani poseł. Przechodzimy do wypowiedzi. Vă mulțumesc foarte mult. Deschid acum dezbaterea. Primul vorbitor este domnul Bogovici. Thank you. Uh, my Netherlands colleagues uh, from... Mulțumesc. Uh, colegii mei nu pot să fie astăzi, vorbesc în numele lui uh, Tom van der Kindelare, care este uh, implicat în acest raport. O să-i citesc textul. Este mai scurt, domnule președinte, așa că nu vă faceți probleme. Um, dragi colegi, uh, salut um, această propunere a Comisiei cu privire la Orizont Europa și, ca și raportorul, sunt și eu convins că finanțarea sporită pentru inovație în sectorul resurselor naturale și um, alimentare este necesară, ne va ajuta să sporim uh, competitivitatea Uniunii Europene și uh, ne va ajuta în egală măsură să ne îndeplinim obiectivele stabilite în obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Acestea sunt um, legate și de propunerile din PAC și probabil că vor fi măsurate de către Comisie cu indicatori. Pentru a ne asigura că producția noastră agricolă și obiectivele noastre de dezvoltare durabilă se pot uh, îmbina armonios, e nevoie de utilizarea unor tehnologii și uh, noi și a inovației și de aceea propun să se adauge cuvântul agricole la titlul uh, cel de-a cincelea cluster, resurse naturale și alimentare, este mm, un mod firesc de modificare pentru că mm, alimentația provine din uh, activitățile agricole. Și aș dori de asemenea să menționez că trebuie să stabilească obiective de mediu foarte ambițioase, însă trebuie să ținem cont și de mm, um, SDG 1, care se referă la eliminarea sărăciei și, de asemenea, mai sunt sdg uh, care nu sunt sunt uh, obiectivele de dezvoltare durabilă care nu se îndeplinesc în uh, anumite zone rurale, agricole și e nevoie să îmbunătățim calitatea vieții și condițiile de viață ale agricolor. Vrem să avem succes și acest lucru se va întâmpla prin uh, progrese uh, științifice, dar acestea trebuie să ducă și la o îmbunătățire economică și ecologică a producției um, alimentare. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna McIntyre! Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc raportoare pentru munca sa la acest raport. Propunerea Comisiei de a aloca 10 miliarde de euro pentru cercetare și inovare la uh, grupul resurse naturale și uh, alimentare recunoaște importanța sectorului agricol și contribuția însemnată pe care o aduce pentru obiectivele noastre de politici mai ample. Așa că sunt foarte de, mult, foarte de acord uh, cu includerea um, cuvântului agricol în titlul acestui cluster ne bazăm atât de mult pe agricol, agricultorii noștri pentru producția alimentară și pentru o gestionare durabilă a terenurilor noastre, încât, pe bună dreptate, acest cuvânt trebuie să se afle în titlu. Mai sunt și principii fundamentale pe care s-a um, înființat programul Orizont Europa. Excelență în cercetarea științifică, deschidere către întreaga lume și valoarea adăugată. Și pentru a îndeplini Uh, cele mai mari avantaje potențiale, e nevoie de um, colaborare și de parteneriate. Dacă vrem să uh, continuăm succesul Orizont 2020, uh, accentul pe excelență trebuie să se continue. Cercetarea din uh, fonduri publice este mai eficientă atunci când se bazează pe o excelență internațională adevărată. Um, agricultorii au nevoie de acces la inovație, la tehnologii noi și la cercetare pentru a produce alimentație în mod sustenabil, astfel încât să putem să hrănim lumea și să protejăm mediul pentru generațiile viitoare. Cred că ar trebui să existe un echilibru mai bun între Uh, cercetarea um, uh, um, bazată pe chestiuni um, concrete, astfel încât noile descoperiri să se transpună rapid și eficient în tehnologii larg răspândite și produse comerciale. Și în acest sens o să depun câteva amendamente, însă oricum mulțumesc mult raportoarei. Madame Mulțumesc, doamna Hoibuș. Herzlichen Dank. Äh, Mulțumesc. Programele de cercetare sunt foarte importante, e clar, și pentru noi verzii sunt importante. Dar aici, în acest program de cercetare, lucrurile sunt foarte general formulate. Pentru noi, ca politicieni, nu prea există posibilitatea să influențăm programul de cercetare pentru alimentație și agricultură. Am vorbit înainte despre pesticide și cu siguranță mai e nevoie de multă cercetare în domeniul pesticidelor pentru ca să se poată investi mai mult în metode mai durabile, în agricultură și pentru ca să creăm baze de la care să se plece după aceea. Detaliile sunt stabilite în programele de 2 ani, unde se discută chestiunile specifice și tocmai acolo noi, politicienii, Parlamentul nu mai avem nicio influență. Nu suntem implicați în acea parte de proces și mi se pare regretabil. <coughs> Ceea ce ar trebui să asigure însă programul de cercetare este o evaluare bazată pe știință a consecințelor PAC în general, pentru că pe viitor Comisia va vrea să mizeze mult mai mult pe eficiență, pe atingerea obiectivelor, și când auzim așa ceva, ne gândim că o bază de date ar fi foarte importantă, mai ales când e vorba de obiectivele de mediu. E de înțeles și pentru contribuabil după aceea care sunt domeniile în care merită să se investească în cercetare. Cred că, în general, ar trebui să se garanteze ca cercetarea și dezvoltarea pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă să poată să contribuie în mod concret. Noi, Uniunea Europeană, ne-am angajat față de aceste obiective și cred că programele de cercetare sunt un instrument esențial. Trebuie să ne gândim și cum putem să garantăm să atingem obiectivele de protecție a climei, să avem apă potabilă curată, să producem alimente bune pentru sănătatea umană, dar să garantăm și condiții de lucru corecte și pentru agricultori și pentru lucrătorii din industria alimentară. Cum putem deci să îmbinăm obligațiile și necesitățile economice cu cele ecologice? Sunt două lucruri care trebuie să fie uh, coroborate întotdeauna. Protecția animalelor e un alt domeniu important și pentru a putea îmbina toate aceste elemente avem nevoie de un concept foarte larg pentru ca să nu se întretaie aceste multe domenii, toate foarte importante. E nevoie de multă cercetare, deci, iar în orizontul Europa ar trebui să avem toate aceste aspecte. M-am bucurat că raportorul Cristian Ehler de la PPE, la ITRE, a recunoscut nevoile de care vorbesc, iar ecologia agricolă i s-a părut un domeniu care trebuie dezvoltat, mai ales în domeniul cercetării. Iar noi, Comisia Competentă de Specialitate, vom susține abordarea lui Cristian Eller. Trebuie să ne asigurăm că susținem și știința pentru că împreună cu fermierii și cu domeniul de producție alimentară să se ia decizii comune. Imediat termin, domnule președinte. Cererea de participare la proiecte momentan este atât de complicată încât durează săptămâni și luni, până la urmă proiectul e respins pentru că nu este bine formulată cererea, de exemplu. E nevoie de o simplificare în cererea de participare pentru ca și agricultorii împreună cu producătorii alimentari și cu oamenii de știință să poată să gândească împreună la o soluție practică și să nu se piardă în toate labirinturile administrative pe care le implică o cerere administrativă. Mulțumesc, domnul Donta. Merci, monsieur président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la cele spuse de colegul nostru care reprezintă grupul nostru în dosarul de față. Cercetarea, mai mult ca niciodată, reprezintă un element fundamental într-un moment în care ne vedem confruntați cu noi provocări. Se menționează schimbările climatice, dar vreau să mai adaug și um, noile tehnologii um, față de cele utilizate de mai, mai multe decenii în agricultură, așa că acum mai mult ca niciodată avem nevoie de o cercetare fundamentală, una aplicată, dar și de transfer de tehnologii. Iar uh, proiectul prezentat de comisie uh, dezamăgește la partea agricolă, uh, FEADER, am vorbit despre acest lucru de dimineață, dar este încurajant la acest aspect. Însă, deja în mai multe comisii din acest Parlament și chiar în cadrul comisiei apar voci care spun că 10 miliarde e prea mult, că ar uh, trebui să se poată face niște um, alocări care să, um, către bugetul uh, militar, de exemplu, și trebuie ca um, comisia noastră să strângă rândurile, să um, apere aceste miliarde, acest buget. Va fi o bătălie grea, dar este esențial pentru transformarea uh, agriculturii europene și pentru um, a uh, se ridica la înălțimea provocărilor. Este vorba de un buget um, care trebuie să meargă către parteneri privați, dar și către cercetare publică, pentru că în acest moment avem îndoieli cu privire la anumite um, tehnologii. Asta e pentru că cercetarea publică e prea slabă ca să asigure o independență totală. Tak, dziękuję panie pośle, bo ten wątek środków na badania naukowe. Mulțumesc. Într-adevăr, chestiunea alocării banilor pentru cercetare sigur își propunea să fie un sprijin pentru agricultură în viitor și ar fi într-adevăr neplăcut să se renunțe la ideea aceasta pentru că agricultura, ca sector, are nevoie de mult sprijin din partea cercetării în diferite domenii diferite, chimie, dar și piață. Doamna Mora Domnule președinte, am să vorbesc în numele raportorului din umbră, colegul meu Ricardo, care uh, urmărește Uh, cu mare plăcere acest uh, dosar. El s-a implicat în cercetare toată viața sa și experiența aceasta a partajat-o și în Comagri și a avut și contacte cu sectorul agricol care au uh, prezentat aspectele principale. El spune, inovarea în sectorul agricol poate să aducă o contribuție inestimabilă pentru agricultură și pentru mediu. Orizont Europa putea să, va putea să permită o accesare mai rapidă a finanțării măsuri pentru cercetare în ceea ce privește alimentația și resursele naturale. Avem nevoie de o abordare aprofundată a producției agricole care să țină cont de nevoile agricultorilor, precum și de provocările climatice și de mediu cu care întreaga societate se confruntă, iar programul acesta, Orizont Europa, poate să răspundă acestor nevoi. Utilizarea în, um, mai, uh, mai, mai multor resurse poate să ducă la uh, atingerea acestor obiective de durabilitate. Acest lucru se poate face prin uh, găsirea de soluții inovatoare și tehnice agricole, cum ar fi, de exemplu, agricultura de precizie. De asemenea, este esențial să ne gândim și la risipa alimentară pe tot uh, parcursul lanțului de distribuție și colegul meu consideră că aici e nevoie de o atenție deosebită în viitor. Soluțiile care permit să identifice și să mm, asigură o luptă eficientă împotriva uh, risipei alimentare vor avea un impact pozitiv asupra disponibilității resurselor alimentare și vor putea să lămurească modul în care se poate reduce presiunea asupra resurselor naturale. Cât despre finanțare, Accentul ar trebui să se pună pe modul în care uh, progresele din uh, cercetare pot să fie de folos agricultorilor și aici este o provocare foarte mare, așa cum s-a prezentat. Iar sinergiile cu um, reglementările din PAC trebuie de asemenea să fie explorate cât se poate de mult, iar restricțiile financiare din PAC trebuie să fie îndepărtate ca să nu împiedice agricultorii să-și facă să facă ceea ce știu să facă mai bine și anume să uh, Uh, presteze niște servicii publice pentru toată societatea pe parte de hrană, de dezvoltare durabilă și de gestionarea terenurilor. Și în sfârșit, uh, un uh, ultim mesaj cu privire la nevoia ca cercetarea să servească și la găsirea unor soluții inovatoare pentru micii agricultori um, și să țină cont de um, investiții pe termen lung și de recompense pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt alți uh, eurodeputați care să ceară cuvântul acum, așa că cred că putem să dăm cuvântul uh, reprezentantului uh, comisiei. Vă rog. Ok. Thank you. Uh... Mulțumesc. Îi mulțumesc Comisiei Comagri și, bineînțeles, doamnei Katainen pentru raport. Cred că, în general, salutăm comentariile foarte constructive. Cred că unele observații au fost făcute, mai ales clarificarea legată de resursele acvatice, oceane, mări. Acolo cred că există mai multe neclarități și sugestiile dumneavoastră sunt binevenite. Cu siguranță că vom lămuri aceste aspecte. Și mai există și alte chestiuni care uh, merită mai uh, multă reflexie din partea noastră și chestiuni pe care poate le-am trecut cu vederea sau nu le-am inclus. Pe de altă parte, cred că majoritatea amendamentelor se leagă de partea de editare. Bineînțeles, uh, Comisia dorește ca propunerea să fie cât mai uh, precisă și scurtă posibil, să nu se intre prea mult în detaliu. Ați clarificat că există un proces de identificare a priorităților de cercetare pentru programele pe care le vom desfășura mai târziu și Comisia a propus uh, identificarea unor misiuni viitoare și unor parteneriate asta va fi parte dintr-un alt proces. Agricultura este cu siguranță importantă, s-a menționat aici. De asemenea, suntem conștienți de schimbarea climei, problemele de mediu. Poate știți că propunerea pe care am făcut-o a încercat nu doar să analizeze uh, producția primară de alimente, ci și să integreze aspectele de mediu ale producției de alimente și uh, aspecte legate de producția primară cu uh, noile tendințe legate de risipa alimentară și, uh, de asemenea, conceptul de economie biocirculară. Avem de-a face cu un pachet aici. Dacă vrem să explicăm acest pachet, avem nevoie de mai multe cuvinte să o facem. Am venit cu titlul scurt uh, Alimente și resurse naturale. Înțeleg importanța sectorului agricol. Vreți să editați astfel titlul, însă pe moment vrem să păstrăm titlul cât de scurt posibil, pentru că altfel vom avea un titlu de 5 rânduri și asta nu ar fi de mare ajutor. Însă, după cum am spus, apreciez foarte mult contribuțiile, vom analiza cu atenție uh, comentariile și vom vedea ce putem face. Bineînțeles, apreciez uh, sprijinul pentru păstrarea propunerii Comisiei 10 uh, miliarde de euro pentru acest cluster. După cum ați spus, transformarea economiei bazată pe resurse naturale, nu doar pe alimente, este importantă nu doar pentru schimbarea climei, pentru mediu. Așadar, chiar este necesar să investim în cercetare și inovare și să venim cu soluții care să îi permită sistemului să se transforme singur în următorii ani, pentru că mi se pare foarte important să se întâmple asta. Așadar, vă mulțumesc din nou foarte mult pentru contribuții. Mulțumesc. Acum uh, îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Katainen. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc și colegilor. Am ținut seama de mm, unele din noile sugestii, unele mă bucură. Mă bucură faptul că s-a că Comisia are o părere bună despre adăugarea cuvântului agricultură în titlu, dar cred că trebuie să ne asigurăm că există, că se acordă importanță și criteriilor, mai ales uh, în ceea ce privește schimbarea climei și mai ales în practică. Agricultorii trebuie să poată beneficia și cred că trebuie să ne asigurăm că producția de alimente beneficiază de cunoștințele tehnice pe care le acumulăm. Bineînțeles, există activitate importantă în universități, în institute de cercetare și pentru statele membre este bine să știe că va exista finanțare în plus. Cred că trebuie să ne asigurăm că păstrăm acele 10 miliarde de euro care au fost alocate. Cred că nu înțelegem mereu cât de vaste sunt uh, subiectele pe care le abordăm aici pentru că aici nu vorbim doar de agricultură, ci și de alimente, de procesare alimentelor, de securitate alimentară, de sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, de noi substanțe chimice, noi pesticide, inovări biologice și așa mai departe. Așadar, când discutăm despre inovare, dacă vrem să creștem cu 70% sau chiar 100% producția de alimente până în 2050, ei bine, ne confruntăm cu dificultăți uh, copleșitoare. Avem nevoie de noi moduri de producție și de aceea este foarte important să avem cercetare în acest domeniu. După cum am menționat uh, înainte, sprijinul pentru cercetare din partea PAC este unul din motivele pentru care scade și finanțarea pentru pilonul 2. Amintiți-vă că domnul comisar Hogan a spus că avem 10 miliarde pentru cercetare. Trebuie să fim uniți și să ne asigurăm că acești bani chiar sunt alocați în acest sector. Bineînțeles, ne confruntăm cu o altă provocare legată de Brexit. Regatul Unit a fost întotdeauna activ în domeniul cercetării și a coordonat multe proiecte europene. Deci această lacună va trebui acoperită cumva. Poate că Regatul Unit va dori în continuare să participe la cercetare pentru că este în interesul nostru comun. În orice caz, vom reveni la acest subiect, cu siguranță. Văd că domnul Buda vrea să ia cuvântul, dar foarte pe scurt, pentru că trebuie să discutăm alt punct. Foarte pe scurt, domnule președinte, și îmi cer scuze că nu am putut participa, dar la început această dezbatere foarte importantă. Este extrem de important pentru noi toți să încercăm să facem, uh, sigur, pe de o parte este foarte importantă cercetarea, Ah, sorry. You understand. Please. Da, este important să ne gândim cum facem transferul din cerci... Ok? Este o mică problemă tehnică. Așteptați un moment. Puteți începe. Puteți începe. Pe scurt, iar, <laughs> again. Da, este foarte important să punem accent pe ceea ce înseamnă transferul rezultatului cercetării în practică, pentru că aici ne lovim foarte, foarte mult de această problemă, cum reușim să transferăm ceea ce de fapt cercetăm și cât de viabile sunt aceste soluții pentru uh, viața de, de zi cu zi. Și aici, dacă ne referim, sigur, și la agricultură și în orice alt domeniu, și de aceea aș pune un accent foarte mare pe nevoia de transfer din cercetare în viața de zi cu zi a fiecărui sector până la urmă. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myśmy na spotkaniu koordynatorów zastanawiali się nad tematami na... Doamnelor și domnilor, la reuniunea coordonatorilor am vorbit despre audierile care vor, lua loc, vor avea loc la începutul uh, anului 2019 și sunt sigur că um, chestiunea cercetării ar trebui să fie um, subiectul uneia din aceste audieri. Acum închei acest punct Și să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, un subiect deosebit de important și interesant. Punctul 14, studiu cu privire la reintroducerea lupilor și alte animale de pradă mari și impactul um, acesteia asupra agricultorilor și traiului lor în regiunile rurale ale Europei. Ă, lupii și prădătorii mari pot reprezenta o amenințare, mai ales pentru animalele din ferme. Studiul a fost ă, solicitat de departamentul tematic B și a fost scris de domnul ă, John D. Linnell de la Uh, Institutul Norvegian pentru Cercetare uh, în domeniul naturii. Bine ați venit! Am discutat de acest subiect și în cadrul vizitei noastre în Finlanda. Bineînțeles, nu este o problemă care se mărginește la nord sau la Finlanda, Um, această problemă se regăsește și în alte regiuni. După cum știți, ne pasă foarte mult de mediu, vrem să protejăm mediul, însă aceasta înseamnă că într-un fel, stricăm echilibrul biologic din natură. Oaspetele nostru ne va spune mai mult, aveți 20 de minute Poate nu pare mult, însă 20 de minute în Parlament înseamnă foarte mult. Domnul uh, Barroso a vorbit despre viitorul activității noastre în 19 minute. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, uh, mă simt onorat că am primit atât de mult timp. Este un subiect uh, foarte complex cred că există puține chestiuni uh, ecologice care sunt atât de dificil de abordat la scară europeană. Pentru că reintroducerea lupilor și altor carnivore mari schimbă peisajul european. Este un exercițiu de conservare care are loc la scară continentală. Nu conservăm carnivore pe câteva hectare sau câțiva kilometri pătrați vorbim de conservarea carnivorelor pe întregul continent. Și asta aduce în discuție o uh, provocare foarte mare cu care se confruntă și uh, sectorul ecologic și sectorul agricol. În primul rând, voi vorbi despre statutul carnivorelor mari în Europa, apoi impactul, asupra, uh, impactul lor asupra șeptelului, protejarea efectivelor de animale și apoi cum acest aspect uh, trebuie integrat într-o um, politică rurală mai largă. Carnivorele mari. Dacă ne uităm la, ne-am fiutat la harta acum 50-60 de ani, harta ar fi arătat diferit. Lupii, urșii sau râșii erau aproape exterminați din mare parte a Europei. Acum uh, vedem o poveste de succes uh, la scară europeană. Uh, aceste specii au fost reintroduse în zone unde erau absente. Cifrele sunt o medie între 2012-2016, ultima perioadă pentru care avem o situație de ansamblu. Avem o populație de lup de 17.000 sau 13-14.000 în Uniunea Europeană. Ei se găsesc pe toate țările uh, continentale din Europa, cu excepția Luxemburgului. Chiar și Danemarca are o populație de lupi, ceva de negândit acum câțiva, câteva zeci de ani. Însă se întâmplă acum. Lupii nu sunt distribuiți egal, ci fragmentați în mai multe populații, nouă populații. Unele populații sunt mici și sunt, uh, au statutul de vulnerabil, uh, altele sunt, nu au un statut care să ne îngrijoreze. În ceea ce privește urșii, avem un număr asemănător, 17-18.000 pe întregul continent, din care 15-16.000 în Uniunea Europeană. Urșii sunt uh, mult mai fragmentați, 10 populații, dintre care unele mici, uh, cum ar fi urșii din Pirineii francezi sau din Alpii italieni, alte populații sunt foarte mari, până la 7-8 mii de animale. Așadar, uh, statutul lor de conservare variază de la vulnerabil până la uh, neîngrijorător. În ceea ce privește râșii, avem mai puțin 8-9 mii în Europa, 7-8 mii în Uniunea Europeană, fragmentați în 11 populații, unele foarte mici, câteva animale, altele de mii de exemplare. Apoi, uh, glutonii sunt o specie cu care mulți nu sunt familiarizați, însă sunt unele din carnivore care generează cele mai multe conflicte și se găsesc în nordul Europei, poate um, o mie și ceva de animale. Deci este o specie mai vulnerabilă și unde avem obligații de conservare. Am adunat date privind uh, pierderile în rândul efectivului de animale în uh, nouă state europene și date din uh, Elveția și Norvegia. Însă din Spania, România, Bulgaria, Polonia sau Austria, țări importante, nu am reușit să obținem date pentru că nu erau disponibile. Suedia și Italia au oferit doar date parțiale. Am avut dificultăți mai ales în țările federale, pentru că acolo datele există în state sau regiuni și uh, nu există o situație de ansamblu. Prima imagine ne arată situația animalelor care sunt afectate de carnivore. Cu verde vedeți oile în, um, ca proporție a animalelor pentru care se dau despăgubiri. Deci oile sunt cel mai mult afectate de carnivore și mai puțin caprele în țări ca Grecia, Croația sau Portugalia. Finlanda și Norvegia sunt uh, afectate și în ceea ce privește renii domestici. Însă n am axat mai mult pe oi, pentru că sunt animalele cel mai influențate. A, creșterea oilor în uh, Europa s-a schimbat foarte mult. Vedem aici uh, declinul uh, în acest domeniu din anii 90 încoace. De la 130 de milioane avem acum mai puțin de 90 de milioane de oi în țările Uniunii Europene și distribuția creșterii oilor s-a schimbat. Tendința generală este de a scădea în vest și a scădea și a crește în noile state membre. Conflictul cu carnivorele apare pentru că oile sunt crescute mai ales în țările unde carnivorele sunt abundente. Deci în ultimii 10-11 uh, ani nu am ținut seama și de potențialul acesta de conflict acum avem 58 uh, de milioane de oi pe, în Europa continentală, 87 de milioane în total și multe din oi sunt expuse, dată fiind proximitatea uh, față de carnivorele mari. În ceea ce privește despăgubirile, vedem că în medie 21 de mii de oi sunt pierdute și pentru ele se obțin despăgubiri. Din aceste pierderi, 92% se datorează lupilor și restul urșilor, um, râșilor și glutonilor. Dacă includem Norvegia și Elveția, numărul total de animale ucise se dublează, însă proporția datorată lupilor scade, având în vedere impactul major al glutonilor și uh, râșilor în Norvegia. De asemenea, sare în ochi proporția de pierderi. Avem aici uh, despăgubirile obținute pentru animale în funcție de uh, lupi și urși, în funcție de numărul acestora prezent în țară. Pentru lupi, în Norvegia și Franța, există o pagubă disproporționată, 30-40 de oi pentru care se obțin despăgubiri. De asemenea, există pierderi minore în unele țări. Țările din josul graficului um, înregistrează una-două oi ucise de uh, lupi și urși. Deci impactul pe care îl are un lup este diferit în funcție de țară, mai ales um, dat fiind sistemul de creștere a animalelor. La urși, um, tablourul arată cam la fel. În Norvegia și Franța, impactul relativ este mai mare. Cifrele din Elveția nu sunt uh, foarte mari, pentru că există puțin urși, însă vedem că impactul în celelalte țări este mult mai redus. Deci, vedem că conflictul poate să fie dramatic, însă dacă ne uităm la cifrele din josul clasamentului, impactul poate să fie mai mic. La râs, um, diferențele sunt și mai mari. Norvegia este pe primul loc, se detașează clar, apoi Franța pe locul al doilea și apoi în celelalte țări conflictul este mult mai mic, cu o oaie ucisă de un râs pe an. În ceea ce privește renii semidomestici, avem un caz special menționat separat. Mm, creșterea renilor este foarte diferită de creșterea oilor. Renii nu sunt uh, domesticiți uh, în totalitate, pasc afară întregul an și nu există posibilitatea unei creșteri intensive și adunări în turme. Suedia nu despăgubește pentru pierderi, um, ci pentru riscul de expunere. Deci aici trebuie să interpretăm cumva cifrele, însă se dau despăgubiri pentru 35-60 de mii de reni pe an în Suedia, Finlanda și Norvegia la un loc. Deci cam 5% din populație se desfăgubește în fiecare an. De asemenea, renii sunt expuși și la problemele climatice și la probleme legate de densitate. În unele zone, efectivele depășesc capacitatea economică și există probleme legate de păscut și de prădători și problema se agravează nu prea există mijloace de a proteja renii și, drept urmare, cele trei țări nordice au adoptat un sistem de gestionare bazat pe controlarea prădătorilor și sistem de despăgubiri în același timp. Renii sunt un caz deosebit și este un caz uh, dificil și serios și complex, pentru care nu prea avem soluții. Motivul pentru care vedem aceste uh, discrepanțe mari între conflictele din diferite, diferitele țări este că sistemele de uh, creștere a animalelor sunt foarte diferite. În țările alpine s-a dezvoltat un sistem în absența lupilor prin care oile pasc uh, nesupravegheate atunci când lupii se întorc, uh, reapar în aceste zone, nu există nicio piedică între ei și uh, oi. Și pierderile sunt imense. Dacă ne uităm la graficul privind uh, lupii, în Norvegia pierderile sunt de 500 de ori mai mari decât în Suedia pe lup. Două țări nordice, însă, în Norvegia lupii ucid mult mai mult decât în Suedia. Și motivul este că în Norvegia, oile pasc libere pe pășuni, iar în Suedia oile sunt îngrădite. Deci e diferența între un sistem în care um, oile pasc libere și oile pasc îngrădite. Dacă oile pasc libere, pagubele pot fi imense și nu există soluții în acest caz. Apoi, um, dacă se construiește un gard, dacă oile sunt uh, îngrădite, pierderile scad, um, sistemul poate fi îmbunătățit prin adăugarea unor câini de pază, de asemenea, gardurile pot fi electrificate și, în acest caz, pierderile vor scădea considerabil. Deci, pagubele pot fi reduse la niveluri foarte, foarte scăzute. În sistemele în care oile nu sunt îngrădite, în care pasc pe păsturi, pe uh, pășuni, avem uh, și situația în care oile pasc în prezența unui um, cioban sau a unor câini de, prază, de pază. Asta se întâmplă în Balcani, în Carpați, în Italia. Aceste sisteme sunt încă prezente și astfel oile sunt protejate de lupi, uh, urși și alte carnivore. Problema este că în unele țări s-au abandonat aceste sisteme. Asta s-a întâmplat în mare parte din Norvegia și din țările alpine, și reintroducerea acestor sisteme care folosesc intensiv munca este dificilă și uh, scumpă. Principala dificultate este de ordin uh, economic și uh, social, pentru că este un sistem care solicită intensiv munca. Unul din lucrurile asupra cărora ne-am aplecat mai mult când am analizat această problemă a fost uh, sublinierea diferenței între conflictul, impactul economic, deci ceea ce poate să facă un lup cu o oaie, impactul uh, economic și apoi uh, impactul între părțile interesate, între grupuri de oameni. Aceste două aspecte sunt foarte diferite. La scară europeană vedem că nu prea există o relație dintre impactul pe care îl provoacă carnivorele și conflictul social și politic. Ce am mai învățat despre conflicte este că ele merg dincolo de obiecte, de animale. Foarte multe declarații vocale controversate care au fost făcute în legătură cu lupi, cu lupii, de exemplu, se referă la oi în, ca imagine majoră, dar de fapt majoritatea acestor conflicte uh, nu fac decât să re uh, aprindă anumite conflicte care n-au de fapt legătură cu oile ca atare. Regiunile rurale sunt confruntate cu multe provocări și multe din aceste aspecte sunt greu de gestionat. Uh, se întorc lupii și devin uh, un simbol foarte interesant, uh, foarte bun și la îndemână de a arunca asupra acestei amenințări toate problemele pe care le aveau în regiunea acolo. Deci vedem că foarte multe din conflictele care uh, sunt aprinse din cauza lupilor, ele au, au ca origine alte aspecte mult mai complicate și mai aprinse. Dincolo de agricultură și uh, Vânătoarea este un aspect care este afectat de către carnivorele mari. Aspectele economice sunt doar una din laturile conflictelor. Trebuie să ne uităm deci la conflictele provocate de aceste carnivore ca la conflicte mai ample și mai complexe. Care sunt soluțiile integrate despre care putem vorbi? Avem trei strategii care sunt folosite pentru a reduce impactul uh, asupra animalelor. În primul rând, o protecție a șeptelurilor, a animalelor, o compensare economică în al doilea rând și un control letal. În primul rând, trebuie spus că protecția trebuie să fie prima abordare, dar nu poate să fie controlul letal nu poate să fie mijlocul principal, ci protecția trebuie să fie prima primă instanță. Avem uh, și Convenția de la Berna care uh, tot afirmă același lucru. Exercițiul tehnic de a produce, de a proteja oile nu, nu este decât unul din aspectele acestei proceduri. Trebuie să ne uităm însă la politicile de mediu, la politicile de agricole, la aspectele sociale. Toate sunt uh, interconectate relația dintre lup și oaie, de fapt, se uh, reflect, nu face decât să reflecte și politica aplicată de zona respectivă față de lupi. Nu putem spune că lipsește informația sau că ne lipsește experiența. Răspunsurile la majoritatea problemelor au fost deja explorate, au fost discutate și publicate de multă vreme. Paginile despre carnivorele mari de pe site-ul Comisiei Europene vă dau multe informații, aveți foarte multe informații despre cele mai bune practici în mai multe limbi, programul LIFE, uh, coexistență, animal-om și fonduri structurale care se pot folosi, uh, care au dus la uh, schimbările de bune practici dinainte. Toate acestea sunt surse foarte importante de informații, însă în raport găsiți și o listă de site-uri în mai multe limbi în care puteți să mai găsiți și informații suplimentare. Deci nu credem că lipsa de informații este o problemă. Am ajuns cam la sfârșitul prezentării, sunt foarte bucuros să răspund la întrebări și avem un document tehnic foarte lung care este disponibil și care intră în detalii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! să trecem la intervențiile din sală. Îi dau cuvântul doamnei Müller mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră pentru prezentare. Sunt destul de dezamăgită însă de acest studiu pentru că noi am avut o abordare diferită. Dumneavoastră ați menționat pentru prima dată și uh, starea lucrurilor în Europa, ne-ați vorbit despre cifre, cifre vechi dintre, din 2012 2016, dar știm că populația lupilor se dublează în 3 ani. Putem să tragem concluzia că acum avem cam dublul numărului de lupi pe care ni l-ați prezentat dumneavoastră. Iar studiul nostru avea ca țintă procesul de protecție. Sigur că avem uh, directiva flora-faună habitat, avem și o stare bună de conservare a uh, șeptelurilor medie în Europa, dar totuși din cauza re, uh, venirii multor carnivore mari, în ultima vreme se pierde foarte mult în biodiversitate și pot să vă dau câteva exemple din regiunea mea. Noi avem, de exemplu, zilnic atacuri de lup în uh, circumscripția mea. Știm că avem 23.000 de hectare de biotop uh, protejați în Alpi, în Bavaria și avem floră, faună și biodiversitate acolo, iar această, uh, aceste specii sunt protejate prin pășuni pentru oi, prin pășuni pentru bovine, și prin revenirea acestor carnivore, acestor predatori, se pun în pericol uh, populațiile acestora. Deci aceasta duce la un circuit. Am făcut mai multe studii despre cât ar costa dacă am uh, pune garduri, deci am luat măsuri de protecție ale acestor suprafețe, ar fi 290 de milioane de euro plus 40 de milioane anual, ceea ce nu putem să ne permitem. Nimeni nu poate să facă rost de atâția bani, cu atât mai puțin agricultura sau cel care își gestionează terenul respectiv. Pentru noi aceasta înseamnă, în concluzie, că cu cât avem mai, multe, mai mult pericol pentru uh, șeptelurile noastre, cu atât mai puține vor fi uh, acoperite pășunile. Și aceasta duce automat la o pierdere a biodiversității. Nu am reușit să trag alte concluzii din studiul dumneavoastră în 13 milioane de uh, persoane, a spus dumneavoastră că care vin uh, în turism în acea zonă, mi se pare că nu este o cifră convingătoare. Mie studiul dumneavoastră mi se pare foarte frumos, dar nu avem cifre veridice, nu se vorbește despre calcule și despre soluții concrete pe care noi am fi uh, vrut să le vedem aici. O întrebare concretă vreau să vă pun, însă puteți să vă gândiți că în regiuni care trebuie protejate să existe regiuni care să nu aibă deloc lupi pe ele, să fie deci uh, libere de predatori, pentru ca să putem păstra această valoroasă, aceste valoroase bunuri ale naturii pe care le avem în zonele respective. Mulțumesc! Dragi colegi, două minute vă rog fiecăruia dintre dumneavoastră, nu mai mult de două minute vă rog. Îi dau cuvântul domnului Donta, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acum nici două luni, o delegație a Parlamentului European din partea Comisiei Envi și mai mulți colegi care au, sunt așezați lângă mine a participat în Alpii francezi la o delegație pentru ca să se întâlnească cu uh, crescătorii de animale și pentru cei care se îngrijesc de aceste spații montane. Dumneavoastră, în prezentarea dumneavoastră, ați făcut referire la impactul asupra agriculturii, impactul economic care poate să fie compensat. Ați menționat și problemele pe care le creează pentru turiști. În această dimineață chiar am primit un mail de la turiști care se plângeau că nu mai pot să meargă în, pe munte din cauza tuturor gardurilor de care se lovesc și mai avem și un factor psihologic care nu ține numai de crescătorii de animale, ci de familii, de societate în general. În timp de secole, omul s-a luptat cu lupii. Să fie foarte clar, în secolul XIX s-a făcut recurs la o travă și campania respectivă a dus la debarasarea de lupi. Astăzi însă putem să ne gândim uh, la reintroducerea lupului, la reintroducerea sa peste tot, dar eu zic că trebuie să fim destul de inteligenți să uh, ne luptăm cu el și să câștigăm această luptă, mi se pare o utopie. Întrebarea este când se ajunge la o populație suficientă de lupi. Doamna, lupi, doamna Müller a dat uh, cifre concrete, iar oficiul de vânătoare din Franța ne-a arătat că șeptelurile de lupi, că uh, haitele sunt duble față de anul trecut și în Franța. Deci populația a ajuns la o limită în Alpi în care s-a, nu se mai poate controla, dar nu e vorba numai de Alpii francezi, e vorba de alte zone din Franța unde nu se mai poate lupta împotriva lupilor. Când uh, eram în funcția mea precedentă, am văzut atacuri asupra bovinelor, deci atacuri repetate pe uh, bovine de 350 de kilograme fiecare. Una era pe jos în fiecare dimineață, una, și după 40 de zile de atacuri s-a omorât un lup de 35 de kg și de atunci nu mai atacă nimeni acel șeptel. Deci trebuie să înțelegem că trebuie să ieșim din această utopie dulce și să revenim la realitățile, problemele economice, problemele sociologice pe care le pune problema noastră. În vizitare care vorbeam înainte, din întâmplare, ni s-a explicat că fetița de 2 ani care a văzut uh, bovinele moarte în fața casei a făcut o ruptură de tranzit digestiv de a doua zi. S-au venit medicii, psihiatri, psihologi timp de 9 luni și în final a, redecu- a redescoperit uh, care a fost de fapt obiectul atacului, a văzut lupul care a revenit acasă, să, a revenit uh, acolo uh, în, la casa ei care, unde atacase din nou bovine și abia atunci s-a deblocat acest sindrom pe care l-a avut. Uh, de blocaj intestinal. Deci vă dați seama ce impact psihologic au astfel de evenimente. Sunt foarte multe teritorii care sunt goale, lumea nu mai vrea să meargă acolo, nu mai există nici ciobani care vor să vină să trăiască acolo din cauza efectelor perverse pe care le are acest, uh, această mulțire a populației de lupi. Uh, înainte se puneau pereți de lemne în jurul pășunilor. E o utopie, însă nu se poate. Poate merge când ai două, doi Uh, două oi și 150 de metri pătrați în curte, dar când ai 350 de oi și ce pășuni ai nevoie, cum să faci astfel de garduri uh, pe o suprafață atât de mare? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste informații. Mi-e foarte greu să vă întrerup în acest tip de informații. Vă rog să nu reluați aceleași argumente. Domnul Dorfman, vă dau cuvântul pentru că trebuie să formulăm lucrurile mai scurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și din partea mea trebuie să spun că n-am învățat multe lucruri noi din studiu pe care l-am auzit aici, trebuie să spun că sunt de acord cu doamna Müller. Eu vin dintr-o regiune în care lupii până acum 2-3 ani nu existau, s-au întors după 100 de ani de absență, iar acum în fiecare zi aproape avem atacuri uh, de lupi într-o zonă în care trăiesc 250.000 de oameni și 5 milioane de turiști vin în fiecare an acolo. Sigur că putem să facem garduri, ni se spune, e foarte inteligent, dar ce pot face turiștii atunci? Să sară peste garduri când merg în drumeții? Ar trebui să punem sute de garduri ca să putem să gestionăm problema, pentru că gardurile vor uh, uh, se vor, îi vor proteja, poate, dar uh, cu siguranță vor fi și ei uh, victimele atacurilor de lup, că lupul nu mușcă numai oaia, poate să muște și omul. S-a văzut de altfel. Am fost și în Finlanda, am fost împreună cu Comisia pentru Mediu și în Savoia, înainte de pauza parlamentară de vară și mă gândesc la mai multe regiuni unde există pășuni foarte și pășunitul este foarte intens, dar în situația actuală nu mai este finanțabilă această situație trebuie trimiși, de exemplu, ciobani uh, pentru ca să poată să mai crească oi acolo, ceea ce nu se mai dorește, nu mai vrea nimeni să meargă acolo. Iar biodiversitatea este protejată mai bine dacă pășunile alpine sunt, uh, uh, sunt sălbatice. Nu mă miră, uh, mă miră că vorbim prea puțin de costuri. Am constatat cu uimire la călătoria pe care am făcut-o în Savoia că numai pentru măsurile directe pentru protejare și despăgubire în Franța există costuri anuale de 70.000 de euro pe lup. Și deci sunt 400 de lupi, înseamnă 20 de milioane de euro anual. Ar trebui, când se discută despre risipa banilor uh, europeni, să se discute și despre aceste cheltuieli iar uh, să știți că fiind dat că ele, aceste costuri sunt în al doilea pilon, agricultorii plătesc singuri aceste fonduri, aceste uh, costuri. Să nu mai vorbim de fricile populației din zonă, e adevărat. Nu e vorba numai de atacul uh, unui lup ca atare, dar dacă, de exemplu, cineva locuiește în Alpi, eu lucrez într-un astfel de, și locuiesc în astfel de sat, nimeni nu are chef să mai locuiască acolo. Nu avem chef să ne trimitem copiii la școală când bântuie lupii pe străzi. Mă, mă întreb ce ar face populația din Bruxelles dacă ar știe că în Bois la Combră aici sunt lupi și urși și vin să se joace cu copiii și sau pleacă la școală pe acolo. Uh, populația din orașe se face că nu înțelege problemele populației de la țară și ca și cum ar trebui să-și accepte problemele pe care le are în zona rurală și nu este corect. Și închei, domnule președinte, trebuie să ne gândim dacă protecția pe care o oferim actual mai este corectă. Avem sute de mii de lupi în Europa acum, deja cifrele pe care le vedem aici sunt învechite și mă întreb dacă legislația nu este învechită și ea și dacă nu trebuie să facem presiune pentru ca să se schimbe ceva. Mulțumesc! Domnul Brown, mulțumesc, domnule președinte. Eu vă mulțumesc pentru prezentare și raport. Cred că toată lumea știe că ieri ministrul uh, Hulot uh, francez, ministrul de mediu, a demisionat și a dat trei motive pentru care a demisionat. Lipsă de susținere în domeniul schimbărilor climatice, lipsă de susținere în acțiunile împotriva pesticidelor și lipsa de susținere în măsurile la biodiversitate și a citat mai ales lipsa de susținere pentru reintroducerea lupului și ursului în Franța ca motiv pentru demisia sa. Deci vreau să fie clar că uh, acest element trebuie să fie parte din dezbatere. Sunteți conștienți că există o dezbatere despre reintroducerea linksului în uh, nord-estul Angliei, în, în circumscripția mea și o dezbatere care este în curs și în nord-estul Angliei și în general în Marea Britanie despre reintroducerea carnivorelor, în cazul acesta uh, a linksului eurasiatic. Aș vrea să știu dacă ați putea să-i spuneți unui cioban care vine să vă spună că este îngrijorat de reintroducerea animalelor sălbatice în zona sa, dacă ați putea să-i dați argumente. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș întreba pe distinsul vorbitor de ce spune că este o poveste de succes creșterea numărului de lupi. Pentru că să știți că pentru noi, cei care discutăm cu agricultorii, este un dezastru. Și eu vin dintr-o țară care are 6500 de urși bruni în România. Avem 40% din populația de urs brun din, Uniunea, uh, din Europa. Am încercat să relocăm un urs măcar în alt stat membru și nimeni n-a dorit să primească ursul, uh, uh, niciun urs. Și atunci se pune întrebarea firească, ce facem cu aceste populații care sunt de 3, 4, 5, 6 ori mai mari decât poate să suporte până la urmă mediul în care ei trăiesc? Avem deja zone uh, stațiuni turistice care sunt afectate, urșii sunt o prezență constantă în parcuri, cum spunea colegul Dorman. Personal am văzut în această vară o fermă de o stână de oi devastată de, de lup și se pune întrebarea firească ce facem cu acești, uh, cu acești fermieri. Pentru că până la urmă, sigur, putem să punem garduri electrice, dar să duci gardul electric în vârful muntelui este foarte greu, să ne înțelegem. Până la urmă, nici gardul electric nu este foarte eficient. Uh, venim și despăgubim și Uniunea Europeană oferă 15.000 de euro ca despăgubire pentru 3 ani de zile pentru aceste situații. Dar oare este normal ca noi să venim să dăm bani pentru a despăgui fermierii când putem foarte bine să diminuăm aceste populații uh, de uh, prădători, fie că discutăm de lup sau de, sau de urs, putem merge chiar până acolo să discutăm de ceea ce înseamnă sterilizarea acestor animale dacă nu avem unde să le uh, relocăm. Dar cred că trebuie să facem ceva pentru că altfel nu facem altceva decât să ne batem joc de fermierii care sunt crescători și să asistăm la depopulări masive de zone, mai ales, din, mai ales în zona montană. Mulțumesc. Pani poseł Petir. Doamna Petir, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat și mie cuvântul. Și eu am fost parte din delegația care a fost în Franța și vreau să-i mulțumesc domnului Dantan pentru că ne-a permis să ne întâlnim cu fermierii și să discutăm și cu populațiile locale. A fost foarte interesant pentru că ne-au povestit despre problemele pe care le au în fiecare zi. Am auzit mai multe argumente, deci nu aș vrea decât să vă atrag atenția uh, asupra faptului că acea compensare care se dă pentru daunele provocate de lupi nu este suficientă. Indiferent de câți bani vom pune deoparte în acest scop, nu putem să compensăm uh, pierderile oamenilor respectivi pentru că ei trăiesc și cu frica în mod uh, cotidian. Trebuie să ne gândim la o măsură mai eficientă decât despăgubiri. Trebuie să încercăm să dăm speranță din nou populațiilor locale. Eu am uh, fost șocată, de exemplu, în, când am vizitat populațiile din uh, Alpi, că pentru 360 de lupi muriseră 200, 12.000 de oi și 30 de milioane de euro fuseseră deja plătiți pentru despăgubiri. În Croația, 200 de oi au mm, omorât 246 de animale în scurt timp și au primit numai 220.000 de euro, deci o diferență foarte mare între despăgubirile plătite între două țări în uh, nivelul, la nivelul UE. Fermierii francezi însă rămân la fel de nesatisfăcuți ca cei croați în ciuda diferenței de despăgubire pe care au primit-o, care a fost mult mai mare la francezi. Ambele grupuri sunt nemulțumite, indiferent de despăgubire. Asta este ce vreau să spun. Au probleme majore în continuare și ar trebui să încercăm să tragem un semnal de alarmă și către comisarul competent față de această problemă să se gândească la o soluție eficientă. Mulțumesc! Eh, și mm, eu vă mulțumesc. <coughs> pentru că este a, nu este prima oară când discutăm uh, despre această problemă. Avem mai multe populații de lupi și la noi, în Olanda. Am avut o discuție despre lupi în uh, ziare s-a scris despre lupi. Multă lume spune că trebuie să fie eliminate animalele acestea. Trebuie să ne gândim la faptul că acum poate vom avea bani pentru a da despăgubiri, dar mai târziu poate nu mai avem fonduri. Așa că, într-adevăr, și eu cred că ar trebui să începem să ne gândim la o soluție. O discuție despre lupi este urgentă și trebuie să fie susținută de către toate grupurile din acest Parlament. Am citit rapoartele, dar nu prea știm exact ce se întâmplă cu adevărat la fața locului și mi se pare destul de îngrijorător. Mulțumesc! Vă mulțumesc, iar acum domnul Andrieu are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Linel, cred că ați realizat acest studiu în conformitate cu banii pe care i-ați avut la dispoziție și de aceea raportul nu este la înălțimea problemelor pe care le evocă toată lumea aici. Poate că ar fi, ați fi avut nevoie de o echipă mai uh, care să aibă mai multe mijloace și care să fie mai prezentă și mai informată în ceea ce privește sociologia rurală. Eu nu sunt de acord cu multe afirmații pe care le-ați făcut. Eu primesc foarte multe mesaje în fiecare săptămână de la, uh, de exemplu, aici, un cioban. Nou atac în Lozerna, asta a fost de săptămâna trecută, șase uh, capre omorâte, iar aceasta într-o singură noapte. Aici președinta um, camerelor, președința ai camerelor care au fost președința ai camerelor, știu despre ce vorbesc. Nu am avut ce să facem, nu se mai poate uh, gândi numai în termen de pășunism. Asta este ce am plătit, primit în această dimineață. Iar nou atac de lupi la 150 de metri de granița orașului nostru. S-au um, omorât în mai multe locuri uh, uh, capre, oi, cele patru capre ale comunei noastre au fost omorâte toate. Să ajunge, nu mai suportăm, spune acest uh, cioban. Nu poate municipalitatea să facă ceva. Astea sunt mesaje pe care le primesc zilnic. Eu vreau să cred că mulți dintre deputații de aici, de lângă mine, au aceleași uh, mesaje. Subiectul e foarte grav, nu se poate să continuăm așa, nu putem să găsim soluții ca cele de până acum. Și dacă vorbim și de urs, să vedem cum ar fi dacă ar apărea ursul din nou. Ba chiar a apărut acum, uh, acum câteva zile, să știți, în anumit departament din Franța, un urs. Soluțiile nu mai răspund uh, problemelor pe care le au uh, crescătorii de animale, iar uh, coabitarea predatoarelor cu omul, așa cum dorește Uniunea Europeană, nu funcționează. Trebuie să schimbăm guvernanța acestei coexistențe între lupi și bovine și șepteluri. Trebuie să um, revenim asupra deciziei noastre, trebuie să încercăm să revedem directiva Habitat și să facem tot posibilul ca Convenția de la Berna să fie și ea revizuită și să poată să țină cont de noile elemente pe care le avem Uh, acum, uh, pentru că s-au dezvoltat prea mult aceste specii și trebuie totuși să tragem un semnal de alarmă, dar trebuie și să uh, tragem cu arma câteodată, pentru că altfel eu cred că pur și simplu va dispărea activitatea de cioban în anumite zone din Europa. Care este viitorul acestei meserii? Vreau să-i rog pe toți să vină să asculte când uh, tocmai uh, păstori care vor veni, ciobani care vor veni aici să vorbească despre acest subiect. Domnul Florenț are cuvântul acum. Mulțumesc, stimate domnule uh, invitat. Eu nu sunt uh, aici prezent de obicei în comisia aceasta. Eu sunt membru în Comisia pentru Mediu, nu sunt decât în vizită aici. Am sperat să mă luminați și am auzit uh, multe prezentări despre lupi. Dar știți, aici în sală sunt mulți decidenți. Cum cu ce ați contribuit dumneavoastră la soluție astăzi? Dacă mă uit la broșura dumneavoastră, probabil că trebuie să vorbim cu administrația dacă chiar s-au cheltuit bine banii, pentru că raportul dintre lup și oi îl cunoaștem și noi, să știți. Poate că ar fi trebuit să intrați în problemele adevărate pe care le avem la fața locului în fiecare zi. Când noastră ne spuneți că trebuie să facem garduri la oi, pot să vă spun că eu locuiesc la Rin și uh, unde există uh, foarte mult niște um, diguri și dacă lăsăm o oaie, de exemplu, prea, o noapte în plus într-un loc în care nu este potrivit, care nu este adaptat, uh, imediat ți se ia oaia respectivă. Noi avem probleme mai degrabă cu uh, dezbaterea pe care o purtăm acum despre uh, animalele predatoare. Știu că dezbaterile se fac la nivel național, ne-a explicat Comisia acest lucru, dar totuși există prea multă rigiditate în uh, conceptele pe care le vehiculăm aici. Eu am dubii serioase că poate să existe o coexistență între agricultură și lupi trebuie să avem uh, zone, îmi pare rău, vă rog frumos să nu vă speriați, dar trebuie să avem zone, regiuni în care cu uh, o supraveghere calificată, cum ar fi, de exemplu, de la silvicultorul meu, să se poate și trage un foc de armă. Nu se poate să se uh, supere toată lumea când spune cineva că trebuie tras cu arma în uh, lup și să se vexeze toată lumea. Ar trebui să ne fie rușine că nu avem nicio soluție. Păi cum adică noi zburăm pe lună cu mașinării, dar nu suntem în stare să-i protejăm pe păstori și pe copiii noștri de un lup? Uh, Păi, cred că trebuie să mai, mai ne spuneți multe ca să ne convingeți cu așa ceva. Mulțumesc! Bardzo dziękuję, pan poseł Hausling. Mulțumesc, domnul Häusling. Da, Înțeleg că e o dezbatere emoțională și era clar că o să se ajungă în astfel de declarații, dar nu ne ajută prea mult să mergem mai departe, pentru că trebuie să discutăm concret despre care sunt limitele. Noastră ne-ați prezentat cum s-a mulțit populația lupilor, ați spus și că uh, lucrurile se întâmplă în așa fel încât dacă nu facem nimic și acum lupul a ajuns la poarta Hamburgului, dacă nu mă înșel, a fost văzut chiar aproape de poarta Hamburgului. Nu trebuie să vorbim acum despre cât de mult s-au proliferat. E clar că trebuie să se întâmple ceva, există multe conflicte, care sunt limitele însă pe care putem să le punem? Avem anumite regiuni în Europa care deja de mult uh, au populație de lupi. Ce se întâmplă acolo? Sunt stabile populațiile de lupi acolo sau nu? Trebuie să discutăm și despre aceasta. Și o altă întrebare despre care zic eu că merită să vorbim este că dacă lupul se prinde că nu se trage, ca să zic așa, atunci uh, se prinde că nu mai este vânat? Care este schimbarea comportamentală a animalului respectiv când știe că nu mai e omorât? Am avut lupi în Germania, în anumite zone unde uh, se dădea chiar de mâncare lupilor și unde veneau uh, lupii chiar în fața caselor să li se dea de mâncare. Lupul acesta care vine în oraș la plimbare mai e un animal prădător, mai este un animal uh, sălbatic? Eu cred că populația de lupi și de urși are și granițe în Europa. Nu putem să nu acceptăm așa ceva. Totuși, popularea la maxim cu aceste animale nu se poate numai pentru că scrie într-un regulament al Uniunii Europene. Trebuie să știm să ne oprim. Sunt uh, conflicte și cu turismul, de exemplu, din cauza aceasta. În Alpi, uh, oamenii uh, trec un podiș, de exemplu, și când se întâlnesc deodată cu animalul acesta, nu mai le priește nicio excursie, dar să nu mai vorbim de efectele asupra păstorilor și asupra ciobanilor. Trebuie să încercăm să vorbim neemoțional despre subiect și să punem niște limite. Sunt de acord cu colegii care au vorbit înaintea mea. Mă cam deranjează că discuția despre lup și despre urși ne face să ne uităm mai puțin la alte probleme. nu mai vorbim de faptul că am pierdut toți cur- 95% din uh, păsările de munte, de exemplu, pe care, uh, și prepelițele pe care le aveam în ultima vreme. Cred că ar fi cazul să tragem o concluzie. Mulțumesc, domnul Flanagan. Well, you said if it was already asked, don't waste time. Da, într-adevăr, mi s-a cerut să nu risipesc uh, timpul, așa că am să fac uh, ce ne-a cerut, pentru că întrebarea mea deja s-a adresat. Pan posel Bogovici. Domnul Bogovici. Vă mulțumesc. Eu vin din Slovenia. În Slovenia avem urși, lupi și râși, o creștere a populației acestora, pe care eu o văd ca pe o problemă, conflicte din ce în ce mai mari în societate, pe de-o parte între agricultori din diferite regiuni și conflicte între diferite ONG-uri, pentru că uh, din cauza influenței lor nu e ușor de controlat populația și uh, și vânătorii sunt implicați în aceste conflicte și agricultorii și ONG-urile. E important să avem o situație clară cu privire la nivelul populațiilor. Acesta trebuie să fie controlat. Ce s-a mai întâmplat în țara noastră este că, pentru că sunt din ce în ce mai mulți uh, lupi, oamenii n-au mai folosit anumite pășuni și uh, frontierele dintre pășuni și um, uh, păduri au s-au apropiat din ce în ce mai mult de sate. Și aceste lucruri uh, se întâmplau odinioară în anumite zone din uh, Slovenia și acum uh, peste tot apar aceste animale. Avem urși și în capitala noastră, în Ljubljana, și sunt uh, vânători care uh, încearcă să-i prindă și atunci um, când au ajuns lupii chiar la oraș, au început și orășenii să-și dea seama ce înseamnă de fapt să vină lup, ursul la tine. Mulțumim. Am uitat să-i mulțumesc domnului Flanagan. Îi mulțumesc acum. Uh, acum îi dau cuvântul domnului Nicholson. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut ocazia acum uh, uh mulți ani să vizitez Savoia. Am fost împreună cu domnul Dantan și cu Um, încă un coleg într-o misiune. De obicei, când mă duc într-o altă regiune, constatăm diferite probleme. În Irlanda de Nord noi avem o serie de probleme ale noastre, dar din, din fericire lupii nu sunt una dintre aceste probleme. Noi avem altele, cu bursucii, cu anumite boli care se răspândesc. Dar acolo am aflat care sunt probleme cu care se confruntau uh, uh agricultorii din regiunile acestea și asta afli când vii dintr-o regiune diferită. Uh, și face asocieri cu propria ta regiune. Am ascultat cu foarte mare interes uh, prezentarea și faptul că uh, atât de multă lume a intervenit, arată ce interes mare este față de acest subiect. Eu am tot urmărit acest subiect de mai multă vreme. Eu când am fost în Savoia, gardurile nu reprezentau o soluție. Când uh, ești pe terenuri de munte, la altitudini mari, nu e, o, nu e o posibilitate, nu e posibil, nu este fezabil, poate în regiuni mai joase, dar nu la munte. Te confrunți, de fapt, cu mai multe probleme în regiunile înalte, când pui garduri. Ă, de unde vin eu? Noi avem problema atacurilor din partea câinilor. Ă, avem ă, Uh, până la urmă este un lucru îngrozitor. Seamănă un pic cu atacul unui lup și cel al câinelui. Este ceva îngrozitor să vadă un agricultor cum este sfâșiat animalul. Și da, mă rog, în acest sens pot să asociez și eu, pentru că noi am avut multe cazuri de acest fel cu câinii. Deci da, este îngrozitor și nu sunt soluții ușoare. Vreau să vă întreb dacă mai aveți și alte propuneri în afară de garduri. L-am ascultat și pe Karl Heinz și uh, el a venit cu niște idei foarte bune nu cumva n-ar fi mm, bine să se păstreze la un nivel redus al populațiilor? Știu că nimeni nu poate să vorbească de ceva, dar trebuie să fim realiști. Dacă tot vorbim aici, reuniune de reuniune, să ne gândim la uh, situațiile pe teren. Am fost în Savoia acum 2-3 ani și încă mai vorbim despre asta. Și în uh, acest timp, agricultorii din regiune se confruntă cu această situație în continuare. Eu cred că trebuie să tratăm problema la nivel european, pentru că, într-adevăr, e un subiect foarte încărcat emoțional, dar și foarte important. Doamna Meliu. Vielen Dank. Ähm, ich danke Ihnen, Herr Linne, für Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, invitatului nostru pentru că ne-a prezentat studiul. Eu um, mă asociez întrebărilor adresate de uh, um, antevorbitori. Eu vin dintr-o regiune a cărei capitală este Berlinul. Crede că în capitală nu sunt probleme. Dar să știți că avem foarte mulți uh, lupi în uh, zonele din prejur. Avem o serie de um, uh, păduri, dar și de locuri, de foste um, facilități militare abandonate, care acum au fost um, date uitării, dar acolo animalele sălbatice se simt acasă. Um, autoritățile pot să spună dacă rămân în facilitatea respectivă, fosta uh, zonă militară, foarte bine. Dar acolo nu se poate face turism, de exemplu, tocmai pentru că uh, sunt și alte probleme, sunt, um, um, mă rog, muniții neexplodate și așa mai departe. Dar acestea, aceste zone, așa cum spuneam, rămân deschise animalelor sălbatice. Lupii cu precădere vin acolo și, bun, am, um, facem legătura cu aceste um, probleme, faptul că se uh, omoară uh, oile, că vitele trebuie să fie ținute îngrădite, că trebuie să fie plătite compensații pentru agricultori, că uh, gardurile trebuie să se înalțe din ce în ce mai mult, lupii încep să sară din ce în ce mai sus și Ă, da, putem să introducem tot felul de ă, măsuri, ă, câini antrenați, garduri electrice, dar tot nu s-au făcut progrese. Deci întrebarea este cum tratăm problema temerilor populațiilor din zonele afectate și apoi până la urmă trebuie să ne gândim la nivelul de populație, uh, să le păstrăm la un nivel în care, în care să se poată, uh, să poată exista, dar până la urmă cum să reglementăm um, vânătoarea de astfel de populații. Bet uh, iš tikrųjų vienas kitas ūkininkas. Mulțumesc. Avem um, și noi câțiva fermieri care sunt afectați de aceste atacuri, bineînțeles că reprezintă un stres deosebit, iar compensațiile, despăgubirile pe care le primesc, până la urmă nu acoperă pierderea totală de pe urma acestor atacuri. Așa că trebuie să căutăm și alte soluții. Să ne asigurăm că oile rămân în siguranță iar dacă un lup atacă pentru că este foame, va ataca oricum, iar noi trebuie să căutăm alternative, să găsim uh, alte surse de hrană pentru lupi sau să reglementăm cumva situația, să găsim altă măsură. Ar fi extrem de util dacă am primit și un sprijin din partea comunității științifice să ne ofere niște posibilități, poate de măsuri preventive. Astfel încât să se poată proteja animalele de diferite dimensiuni. Uneori, um, lupii atacă și câinii. Și în situațiile acestea, oamenii sunt încă și mai um, uh, șocați, când animalul de companie le este atacat. Uh, deci trebuie să găsim modalități de a proteja oile și celelalte animale și să găsim modalități de a gestiona lupii. Asta este problema pe care vreau să o ridic eu. Mulțumesc, domnule președinte. Întoarcerea lupului reprezintă într-adevăr un subiect foarte important uh, pe agenda noastră, dezbateri foarte uh, aprinse, mai ales pentru că lupul reprezintă o specie importantă în ecosistemul nostru, își are locul în acesta. Mm, lupii sunt amenințați uh, de trafic care a crescut, de faptul că s-au limitat teritoriile pe care mm, Uh, trăiește și, de fapt, e surprinzător că încă n-a dispărut din Europa. Bun, înțeleg uh, preocupările cetățenilor care vor să-și protejeze animalele, dar, sigur, trebuie să ne uităm și la partea de protecție împotriva animalelor de pradă, dar, de exemplu, în țările de jos, uh, câinii sunt principalii atacatori ai oilor. Noi aici, ca legiuitori, factori de decizie, trebuie să ne informăm cetățenii cu privire la situația legată de lupi și să-i informăm pe agricultori, agricultori cu privire la modalitățile în care își pot proteja animalele și uh, suntem responsabili să ne asigurăm că și vânătoarea um, mm, irresponsabilă trebuie să fie um, evitată și să ne asigurăm că asigurăm habitate corespunzătoare uh, astfel încât lupii să existe în continuare. Uh, mie îmi pare rău că mai mulți uh, dintre colegi uh, vor dispariția acestor uh, um, lupi, uh, vor sacrificarea mai multor populații de lupi. Există motive pentru care, de exemplu, lupul face parte și uh, este acoperit în directiva privind habitatele și Comisia uh, ne sprijină în această poziție. Această directivă nu trebuie să fie diluată. Uh, lupii ajung acum uh, pe teritorii unde n-au mai fost anterior, dar cred că acum 100 de ani s-au văzut pentru prima oară mm, lupi pe teritoriul olandez. Noi trebuie să fim um, să avem soluții inovatoare pentru a combate atacurile lupilor împotriva oilor. Este păcat că mulți dintre colegii noștri n-au fost prezenți la simpozionul din această vară, uh, organizat de doamna Pietikainen. Multe prezentări interesante s-au uh, ținut acolo și cred că putem să și păstrăm habitatul și să conservăm lupii. Mulțumesc, nu, nu fără comentarii. Urmează acum doamna Kazem, Kadenbach. Ok, Ja. Ja, ein herzliches Dankeschön. Uh... Mulțumesc foarte mult. Eu nu cred în posibilitatea unei coexistențe între agricultură și lupi. Deși, în parte, vă dau dreptate când spuneți că lupul este o parte importantă a naturii, așa este, dar o mare parte din suprafețele despre care discutăm uh, noi nu sunt, uh, nu este vorba de natură la ele, e vorba de culturi. Și o diferență dacă vorbim despre un lup sau despre un animal care nu este predator. Mie, mi-e foarte ușor să accept prezența unor altor, altor animale pe care trebuie să le protejăm nu îmi place, de exemplu, că unile păsări mănâncă culturile de cereale, dar totuși nu e același lucru. Nu-mi place, dar se pot tolera. Dacă vrem să avem uh, lupul în Europa din nou uh, în prezență puternică, trebuie să eliminăm uh, aceste peisaje care sunt de fapt culturi de sau creșteri, care ține creșterea animalelor. E clar că este un animal periculos și că el când e lăsat în libertate, va face ceea ce este el predestinat să facă să facă. El va găsi mijloace de a veni să se servească peste tot cu hrană. Și noi știm că natura nu este proastă. Acolo unde am multă hrană, acolo mă pot și mulți. E clar că noi vom produce imediat, automat, alte probleme de pe o zi pe alta. Deci eu zic că discuția sinceră este, suntem gata să eliminăm o parte din uh, peisajele noastre pe care le cultivăm și să le transformăm înapoi în uh, pășuni, în, uh, în spații naturale sălbatice. Suntem gata să renunțăm la ele? Sunt părți în anumite păduri care arată ca o pădure tropicală, așa sunt de dese. Acolo putem să ne permitem așa ceva. Noi așteptăm însă soluții și vroiam să avem o dezbatere despre ce putem face concret. Sigur că corect ar fi să lăsăm lupul în continuare în Europa să existe, dar trebuie totuși să existe într-o măsură în care să putem să mai continuăm și activitățile celelalte. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt uh, alți uh, doritori. O să mai fac și un scurt comentariu și apoi o să dau uh, cuvântul comisiei. Cred că a spus pe bună dreptate că ce ne trebuie este o discuție sinceră, pentru că nu, ne, nu suntem împotriva lupilor. Noi ne-am dorit ca aceștia să coexiste cu animalele domestice, dar într-un mod echilibrat. Echilibrul acesta a fost rupt și nu ne dorim aceste tensiuni um, între cei care sunt pentru protecția mediului și uh, restul lumii, cei care uh, apără interesele agricultorilor. N-ar trebui ca cei care sprijină interesele agricultorilor să fie văzuți ca uh, oponenți ai uh, protecției mediului. Vorbim despre animale diferite, um, urși, lupi, chiar și mistreți. Și exact cum spuneați, ce ne trebuie este o discuție sinceră, deschisă, pentru că nu vrem să fim acuzați că suntem împotriva biodiversității și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, trebuie să avem în vedere interesele fermierilor și siguranța nu numai a animalelor, dar și a oamenilor, a turiștilor. Deci avem această problemă a conflictelor, anumitor tensiuni între agricultori și uh, cei care se autointitulează conservaționiști, susținători ai conservării uh, animalelor. Um, dar, uh, așa cum spuneam, haideți să discutăm lucrurile pe șleau, sincer, astfel încât să găsim o soluție la problema aceasta ne trebuie niște măsuri care să fie acceptate de public pentru că, într-adevăr, mulți oameni uh, consideră că nu mai, au, că nu mai există lupi în Europa, ceea ce nu, nu e deloc adevărat. Pur și simplu unii oameni nu știu. Acum dau cuvântul uh, comisiei, reprezentantului acesteia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul președinte, își cere scuze, mai dorea și domnul Des să intervină. Mai doriți să interveniți? Nu mai. Bine. Comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori uh, să îi mulțumesc uh, domnului Linel pentru studiu. Cred că acesta regrupează în mod foarte util mai multe aspecte concrete ale um, legate de carnivorele mari, mai ales uh, cu privire la lupi, este foarte important să recunoaștem că există măsuri care ne, asigură, care ne ajută să asigurăm coexistența. Însă dacă respingem din capul locului principiul coexistenței, atunci asta clar nu poate avea loc dacă, așa cum spuneați, domnule președinte, baza este aceea de a căuta modalități de a asigura coexistența, atunci trebuie să aflăm, să avem o dezbatere uh, cinstită cu privire la ce funcționează, ce nu și ce soluții inovatoare trebuie găsite. În studiu ni se arată câteva dintre soluții care funcționează în mai multe situații și se menționează și situații în care aceste soluții sunt mai puțin eficiente și iau exemplul renilor. Sigur, aceasta este o caracteristică a țărilor nordice. Sau mai există situația pășunilor deschise, neîngrădite. Uh, mai mulți eurodeputați au spus că acestea se află în zone de munte unde unele dintre măsurile de protecție sunt mai puțin eficiente. Oricum, este important să mm, reflectăm și asupra evoluției practicilor agricole, pentru că dacă vrem să ne asigurăm că va exista, va fi o coexistență între carnivorele mari și agricultură, atunci e clar că e nevoie să se adapteze și practicile agricole. Așa cum indică și studiul, în anumite situații, acest lucru poate să coste foarte mult și deci e nevoie de sprijin. Sprijinul există din fondurile europene, din LIFE, Fondul pentru Dezvoltare Rurală, fondurile uh, naționale, inclusiv uh, ajutoare de stat și de mediu, uh, pe care le aprobă în mod sistematic Comisia. Deci este vorba de tipul de măsuri care pot ajuta chiar și în situațiile cele mai dificile, astfel încât să existe această coexistență. Sigur, acest lucru nu înseamnă că lupul trebuie să fie acceptat peste tot oriunde. Este foarte clar că lupul trebuie să existe acolo unde are un habitat, adică într-o pădure, o zonă um, de munte, Uh, este clar că în cadrul uh, directivei uh, privind habitatele, statele membre au dreptul să ia măsuri care să îngrădească sau să împiedice lupul să ajungă în zonele rurale, de asemenea este uh, urbane. De asemenea, este nevoie și de conștientizare, de educare, pentru că dacă Oamenii nu sunt obișnuiți să fie uh, să locuiască într-o zonă unde apare un uh, animal carnivor mare, sigur că o să se teamă. E un sentiment uman de înțeles. Dar dacă oamenii sunt uh, conștienți de tipul de comportament pe care trebuie să-l aibă în caz că se întâlnesc, se întâlnesc cu un astfel de animal, atunci poate că acest lucru mai, le mai temperează temerile. Bineînțeles, este vorba aici despre un proces pe termen lung, nu se poate face peste noapte și sunt zone unde lupul a dispărut de peste un secol, iar acolo este foarte greu să schimbi uh, mentalitatea peste noapte, deci e o investiție pe termen lung, iar noi de la Comisie deja am început demersurile de ceva vreme cu studii, cu sprijin pentru platformele privind carnivorele mari, la nivel european, dar și în statele membre, încercăm să regrupăm părțile interesate, să găsim soluții care să mm, le convină, pentru că nu există o soluție universală care să funcționeze peste tot. Și nu, nu există una pentru toate tipurile de animale, de carnivore mari. Avem uh, și proiecte pilot uh, prin care am început o serie de platforme privind carnivorele mari în mai multe state europene unde conflictul este destul de aprins. Și planificăm astfel de platforme, de exemplu, în România, uh, există uh, și câteva platforme în Italia, în Spania și vom continua procesul acesta, uh, vom încerca să regrupăm părțile interesate din comunitățile rurale, astfel încât să îi ajutăm să găsească o soluție locală care să le corespundă. De asemenea, avem și uh, uh, trimiterea aceasta la directiva privind habitatele. Încercăm să punem la punct orientări legislative în care să se explice când este posibil, în ce condiții să aplici anumite uh, norme de control, adică să împuști lupii. Uh, și aici e nevoie de claritate uh, juridică. E nevoie uh, să lămurim situațiile în care controlul letal uh, se poate aplica. Și aici mă opresc. Mulțumesc. chciałby się usłyszeć nie tylko o wilkach, ale o problemach w ogóle w równowadze, jeśli chodzi o dziko zwierzynę. Am vorbit despre lupi, însă am dori să aflăm mai multe și despre alte animale. Vedem că animale de pradă din ce în ce mai mari uh, lupii și urșii migrează spre vest. Este o problemă foarte mare și ar trebui să continuăm această dezbatere și să încercăm din răsputeri să găsim soluții. De ce? Pentru că asta așteaptă agricultorii de la noi. Bineînțeles, asta nu înseamnă că suntem împotriva diversității. oponenții noștri ar putea fi tentați să ne eticheteze astfel și să promoveze astfel discuția în mass media. Trebuie să ne apărăm reputația, nu, nu suntem împotriva diversității și nu ar trebui să ne temem să vorbim despre această problemă gravă. În regulă, acum îi dau cuvântul oaspetelui nostru. foarte, foarte multe comentarii. Uh, am avut un public uh, foarte interesat. Nu pot să răspund la toate cele menționate aici, însă am luat notițe și voi încerca să răspund la aceste întrebări în raportul final. Sper până la sfârșitul săptămânii viitoare. Au reapărut câteva aspecte de mai multe ori. Eu, ca om de știință, nu am vrut să depășesc cadrele legislative sau politice. Mulți oameni au cerut o schimbare a cadrului și aș, n-aș putea să imaginez eu scenarii alternative, așa că am pornit de la cadrul legislativ actual. Directiva conține obiective destul de clare. Un lucru deosebit este că se aplică la toată uh, suprafața europeană. Nu se um, restrânge doar la zonele din Natura 2020, ci la întreaga Uniune Europeană, inclus, indiferent că e vorba de Normandia sau de Munții Alpi. Și lupii sunt acoperiți de, legislația, de legislație pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Și în legislație există ideea de solidaritate, de împărțirea costurilor și beneficiilor. Deci, orice apel de a limita lupii în altă parte, nu aici, ci acolo, creează, în primul rând, o problemă legislativă. Pentru că lupii sunt acoperiți de această directivă care se referă la teritoriul întregii Uniunii Europene și, de asemenea, nu se respectă solidaritatea. Cercetarea arată, de asemenea, că este vorba de a ne concentra și pe zone. În, sună simplu, însă unde ar trebui să fie acele zone? Cine uh, va avea de suferit și cine va avea de câștigat? Și este o problemă care trebuie explicată uh, alegătorilor din Uniunea Europeană. De asemenea, s-au identificat probleme în uh, legătură cu excluderea a priori a lupilor din unele zone. Uh, bineînțeles că există și posibilitatea unui control letal în unele situații, însă asta nu răpește posibilitatea de a um, atinge conservarea. Controlul letal nu este prima măsură, ci a doua măsură care se ia în ultimă instanță deci dacă sunt atacuri, uh, atunci soluția logică este eliminarea acelor lupi din populație. În Est, uh, lupii sunt incluși în anexa 5 și acolo se practică vânătoarea de lupi în Estonia, în uh, Letonia și în alte țări. Așadar, lupii nu sunt apărați până la ultimul lup pe întregul continent. Însă, aceasta nu trebuie să fie prima noastră linie de apărare, controlul letal, în apărarea animalelor domestice, pentru că în fiecare an apar noi și noi lupi și omorârea lupilor este scumpă, este dificilă și este foarte controversată din punct de vedere social. Este o parte din controlul meu uh, triunghiular, însă vine după alte uh, măsuri de protecție. Când vine vorba de măsurile de protecție, am subliniat clar în raport că strategia de apărare este una care funcționează în zonele joase, unde um, oile pot fi îngrădite. Pentru că în alte zone există alte strategii legate de uh, folosirea ciobanilor și a câinilor de pază. Nu am menționat costurile pentru că costurile variază enorm de la o țară la alta. Avem încă discrepanțe foarte mari în Europa, cu privire la costul uh, forței de muncă și mai ales uh, raportul între investițiile în uh, forța de muncă și investițiile materiale. Și nu ar fi realist să listez niște cifre pentru că acestea depind de context. Bineînțeles că un cioban în Germania costă mai mult decât un cioban în Bulgaria sau în altă țară din Europa. Doamna din țările de jos a menționat problema câinilor. Este o problemă importantă. În mari uh, părți din Europa s-au păstrat sistemele acestea de um, cu ciobani pentru că oile sunt apărate și de câini și de alte animale. Deci există mai multe avantaje în a avea ciobani care păzesc oile. Bineînțeles, ciobanii pot să detecteze și uh, eventuale boli sau accidente mult mai rapid. Deci există multe probleme legate de bunăstarea oilor, legate de uh, acest sistem în care ele pasc liber. Nu trebuie să existe un conflict între menținerea Um, unui peisaj care păstrează biodiversitatea și apărarea animalelor de lupi. Dacă ați vizitat uh, Munții Carpați sau Balcanii, ați văzut probabil că există niște peisaje uh, aproape intacte unde se menține biodiversitatea. Așa cum s-a menționat acolo, densitatea de lupi și urși este foarte mare. Deci nu trebuie să existe un conflict între aceste două scopuri. Și revin astfel la premisa raportului meu. Și ea se bazează pe faptul că avem o directivă privind habitatele, avem legislație care cere conservarea carnivorelor mari. Fiecare studiu realizat demonstrează că publicul sprijină foarte puternic reintroducerea carnivorelor. Nu este vreo cerință din partea vreunui ONG reacționar ci există un sprijin larg din partea publicului pentru reintroducerea acestor carnivore, inclusiv în zonele rurale. Deci mesajul din partea mass media și uh, din partea alegătorilor nu reprezintă vocea uh, publicului larg glasurile publicului sunt foarte diverse, uneori foarte polarizate, însă opinia publică nu este tot una cu rapoartele, cu mărturile pe care le citiți în mass media. Asta ne arată știința. Poate că nu este un mesaj ușor de înghițit, însă acesta este mediul social în care trebuie să Uh, existe, să coexiste fermierii. Deci, uh, agenda de conservare va continua. Cred că cam atât pot să răspund în momentul de față, însă am avut contribuții foarte interesante uh, pe care voi încerca să le reflect în mai mare detaliu în raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai avem uh, ceva timp rămas, dacă mai există comentarii. Vă rog. Am avut o întrebare specifică legată de posibilă reintroducere a râsului în nord-estul Angliei, în pădurea Kilder. Ce părere aveți, având în vedere cunoștințele pe care le aveți și raportul pe care l-ați scris? poate aveți îngrijorări legate de reintroducerea râsului în acea regiune. Părerea mea legată de reintroducerea râsului în Regatul Unit este că a fost uh, un proiect naiv. Dezbaterea a fost condusă de un uh, ONG și nu de o agenție guvernamentală. Și cred că um, ONG-ul um, a um, zugrăvit niște scenarii optimiste sau naive. Există um, zone din uh, Anglia și Scoția unde oile pasc libere pe pășuni și mă aștept ca conflictul potențial acolo să fie aproape de dimensiunea celui din Norvegia. Așadar, reintroducerea râsului va fi foarte dificilă, foarte scumpă și va genera foarte multe conflicte. Cu siguranță aș spune că această chestiune trebuie analizată serios de agenții um, guvernamentale și un ONG nu se poate ocupa de așa ceva reintroducerea unui uh, carnivor mare într-o regiune este o problemă gravă de care trebuie să se ocupe statul. Reintroducerea carnivorelor um, introduce o schimbare fundamentală în modul în care ne ocupăm de peisajele noastre. Nu trebuie pur și simplu să adaugi uh, un animal, ci să te gândești serios la asta. Pentru că este o schimbare, însă trebuie să vedem cum operăm această schimbare. Pentru că legislația și opinia publică cer această schimbare, însă cum trăim cu această schimbare? În Regatul Unit uh, nu există nicio obligație privind reintroducerea râsului, este doar o alegere care poate fi făcută și care biologic poate să funcționeze, însă Trebuie să vedeți cu adevărat dacă doriți să faceți acest pas. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că ultima intervenție a creat anumite reacții. Știți că opinia publică se schimbă în funcție de circumstanțe. În momentul în care lupul va fi în orașe, se va schimba opinia publică și așa s-a și schimbat, de fapt, față de predatoarele uh, sau alte animale sălbatice, precum uh, porcii uh, mistreți. Acum au ajuns în orașe și deja oamenii nu mai sunt atât de toleranți. Eu cred că a venit un moment în care trebuie să ținem cont de bunăstarea animalelor, e adevărat, dar când o să ținem cont în fine și de bunăstarea ciobanilor, de exemplu? Mulțumesc, vă rog, un minut. Um, just one of the areas of research I have on the side here is looking at um, the change. Când uh, vorbim despre schimbare în paradigma de conservare, ne aflăm în momentul de față într-un moment în care s-a polarizat opinia publică cu privire la conservare. Avem uh, mai multe opinii reprezentate, așa că ceea ce vedeam înainte cu privire la viziunea despre gestiunea animalelor de înainte este provocată acum de noile evenimente. A existat uh, un moment în care s-a schimbat opinia publică, există o parte care a devenit mai fundamentală în cererea de, de conservare și alta care a devenit mult mai sceptică în ceea ce privește coexistența. Deci, într-adevăr, se închide acum o oportunitate, o fereastră de oportunitate pentru a avea o abordare pragmatică față de lupi. Eu cred că nu o să mai avem un punct, un numitor comun pe viitor și de aceea conflictele se vor acerba, uh, exacerba. Deci cred că sunteți uh, pe calea cea bună, trebuie să se ia o, o măsură și să se găsească soluții acum. Domnul uh, Andriu, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac și eu două remarci. Una în urma răspunsului comisiei, pentru că după dezbaterea pe care am avut-o, comisia ne-a răspuns că trebuie să evolueze practicile agricole Adică, practic, sfârșitul uh, erei în care uh, cultivarea pășunilor era importantă. Știți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Dacă vrem uh, o, cheltu- o, o agricultură intensivă, nu avem deloc același tip de măsuri care se iau ca atunci când vrem să avem o agricultură care este țintită față de zonele de munte sau zonele de deal. Deci, domnule președinte, mai vreau să întreb ceva. Domnule Linel, vorbim despre biodiversitate, dar faptul de a reintroduce ursul în Pirenei când el uh, dispăruse este tot în serviciul biodiversității? Poate că o să dispară atunci cei care cresc animalele, deci vreau să știu cine decide ce înseamnă biodiversitatea într-un teritoriu atât de fragil ca cel uh, din Piemonte sau teritoriile montane din Franța. Nu știu dacă se poate da un răspuns atât de simplu la o întrebare complexă. Dar și caprele sunt uh, un uh, element esențial al regiunilor noastre, nu adaug eu. Da, această întrebare este până la urmă o întrebare de politică europeană la nivel înalt. Nu pot eu să vă răspund la ea. Domnul Dorfman. Eu cred că nu suntem biologi uh, specializați în uh, animale sălbatice, noi suntem legislatori și de ce mă dezamăgește la discuția pe care o purtăm aici este că plecăm de la premiza că directiva Flora Fauna Habitat, dar și Convenția de la Berna este bătută în cuie. Noi, ca legislator, nu putem tocmai să ne gândim cum putem să fie modificată această directivă pentru ca să fie adaptată realităților de astăzi și cei care spun că nu se poate pentru că există Convenția de la Berna mint nu este de, este de ajuns să ne uităm la Elveția. Elveția nu numai că a semnat Convenția de la Berna, ci este depozitarul Convenției. Iar uh, Elveția, încă din anii 90, când am început și noi cu aceste subiecte, a făcut multe amendări legislative și în momentul de față la, în Parlamentul uh, elvețian este în discuție o altă modificare legislativă, tocmai pentru ca să se schimbe gestiunea lupilor. Toate acestea în cadrul Convenției de la Berna. Și noi am rămas la stadiul din 1992. Din 1992 n-am schimbat nimic, deși între timp avem 20.000 de lupi în Europa. Eu zic că tocmai trebuie să ne gândim cum facem noi să facem presiune asupra Comisiei, pentru că, așa ne-a spus-o și uh, Comisia astăzi, același lucru îl repetă de nu știu când, deci cum facem ca și Comisia să facă altceva decât să ne repete același lucru, să se uite la ceea ce se întâmplă cu adevărat și să ajungem la o gestiune pragmatică a lupilor, care să permită o coabitare între ei și agricultură. Ceea ce avem astăzi aici, degeaba vorbim noi frumos, lup, oamenii din zonele rurale nu mai vor acești carnivori mari printre ei, nu mai vor să se extindă prezența lor în niciun caz. Mulțumesc! Domnul Donta, eu vin dintr-o regiune în care lupul a revenit acum 21 de ani. Acum 21 de ani am început să mă preocup de acest dosar și am încercat să-l gestionez timp de șapte ani la Ministerul Agriculturii împreună cu miniștrii. Cineva a făcut comparația cu mistrețul. În 1970, primul mistreț a reapărut în departamentul meu. Franța a, um, a avut pe atunci uh, articole în presă revenirea mistrețului, dar s-au omorât 400, uh, 4300 de uh, mistreți de atunci și nimeni n-a avut nicio plân, nicio, n-a plâns și n-a regretat această situație. Lupul este un animal foarte inteligent. Toate soluțiile pe care dumneavoastră le veți găsi, mai devreme sau mai târziu, va găsi o soluție pentru a le conturna. Ni s-a spus să punem garduri, am pus garduri, am spus să punem câini de pază, am pus câini de pază, ne-a spus să schimbăm câinii de pază, i-am schimbat. Apoi ni s-a spus să înălțăm gardurile, am făcut același lucru, apoi am uh, chemat ciobanii, acum nu mai găsim ciobani care să vină acolo și în plus acum mai pleacă și turiștii care nu mai acceptă așa ceva și în general uh, turiștii nu mai vor nici gardurile, nici câinii și nici lupii. Pentru că câinii de pază sunt acolo ca să păzească turma, dar orice intrus, fie că e om, fie că e lup, e tratat la fel. Și deci în fiecare la fiecare trei luni avem un proces pentru că cineva s-a, a fost mușcat de câine și până acum tot timpul crescătorii de animale au câștigat. Așa că eu zic să ne uităm la această realitate. Lupul este un animal special care este în, pe scara biodiversității foarte sus. Este foarte inteligent și comportamentul său, brutalitatea a acțiunilor sale este la originea dificultăților pe care le avem. Dacă vorbim de economie, acum trebuie să vorbim și de psihologie și să spunem că există sectoare în care oamenii nu mai vor să vină, care sunt deșertificate pentru că numai lupul mai e pe acolo. Va supraviețui o vreme, pentru că până și vânătorii se plâng de faptul că fauna uh, sălbatică este în regresie, în regres, deci nu, lupul mănâncă la rândul lui alte animale sălbatice. Uh, de exemplu, în parcul natural în zona de care vă vorbesc în Savoia, ne-a explicat directoarea că populația animalelor sărbatice este în diminuare, în scădere, pentru că lupul și-a făcut treaba și el a distrus echilibrul acela de care vorbim. În aprilie și mai n-au existat multe daune la noi, pentru că erau foarte multe animale mici în uh, fauna sălbatică, dar în momentul în care ele nu mai există, începând cu iunie, el uh, începe să atace oile. Și dacă nu sunt oi, atacă vacile, bovinele sau un cal acum câteva zile de altfel. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt din partea mea. De curând am fost în Tirolul de Est, la o fermă unde o familie tânără gestionează um, um, o fermă, au trei copii și proprietarul mi-a spus că familia de peste 500 de ani trăiește acolo și a spus că au 10 oi. Când lupul a mâncat prima oaie, o să renunțe la fermă, o să renunță la acea uh, Uh, căsuță pe care o aveau și vor coborâ jos în, uh, vor coborâ în uh, oraș pe, și este prima dată de 500 de ani când ar face așa ceva familia lor. Nu vor nicio despăgubire, nu vor nimic, fiecare oaie are un nume, are o istorie, dacă începe lupul să intre, să dea iama noi, noi am plecat. Așa mi-au spus. Da, vă mulțumesc. Cred că trebuie să încheiem. Dacă domnul Lines dorește să mai intervine, poate să mai intervină pe scurt, dar uh, doamna Schleier mai vrea o jumătate de minut, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare concretă. Ați spus că avem 20.000 de lupi în Europa, eu cred că mai degrabă sunt 30.000, pentru că cifrele cresc. Ceea ce înseamnă că în 8 ani o să avem 3 ori 8, deci o să avem 340.000 de lupi în Europa. E un fapt, nu? Dacă ne uităm la ce înseamnă acest lucru. În directiva Habitat avem posibilitatea să vânăm pentru gestiunea mai bună a faunei. Ar trebui să facem același lucru și la alte specii. Dacă ne uităm la misteți, acum câțiva ani am avut în... Uh, n-am avut nicio problemă cu ei și acum costă foarte multă gestiunea mistreților. Trebuie să încercăm să ne gândim în perspectivă. Și am o întrebare către dumneavoastră ca om. Dacă dumneavoastră ca cercetător, sunteți mai degrabă de partea lupului sau sunteți mai degrabă de partea ciobanilor, agricultorilor, care stau cu teamă în fiecare dimineață că își pierd oile și că sunt atacați de lup? Nu e vorba numai de oi aici, e vorba și de viței. Oamenilor e frică pentru animalele lor. Aș vrea să vă întreb exact dacă putem să ne gândim din această perspectivă. Nu înseamnă să îi omorâm pe toți. Înseamnă să vedem lucrurile puțin mai diferențiat. Dumneavoastră ne a spus că foarte mulți oameni nu consideră că e așa o problemă. Atunci put, pot să vă spun că n-ați făcut cercetare foarte bine. În Olanda, în 3-4 luni, când cetățenii au văzut oameni, uh, pozele care, cu ce, a făcut, uh, ce a făcut lupii prin anumite regiuni, s-a schimbat opinia publică imediat. Da, doamnelor și domnilor, uh, nu, bineînțeles că expertul nostru nu este par, părtinitor în această dezbatere, este mai degrabă de partea comisiei și de partea acțiunilor noastre. Expertul e un expert, trebuie să ne ajute să înțelegem care e problema și să ne dea mai multe informații puteți să-l înțelegeți ca atare pe domnul Lin. Nu vrea să ia partea unuia sau altuia. Toți deputații au venit din circumscripțiile lor, sunt, au fost recent în contact cu turiștii, cu agricultorii, să nu vă uimească atâta hotărâre în vocea deputaților noștri, stimabili colegi aici în sală, deci să nu luați personal ceea ce v-au spus. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat și pentru că ne-ați inspirat. O să revenim asupra subiectului. Da? Nu v-am dat cuvântul. Vreți să mai luați cuvântul? Am uitat să vă dau cuvântul, într-adevăr. Da, mai doriți? Da, vreau câteva secunde. Eu am rămas aici, domnule președinte și uh, domnule expert, pentru că am vrut să ascult până la sfârșit dezbaterea, s-a vorbit de coexistență, de echilibru. Care sunt soluțiile concrete pe care le vedem? eu credeam că astăzi vom uh, primi câteva indicii. Nu înseamnă că trebuia să ne aduceți un catalog, dar eu n-am uh, auzit decât de garduri. Sigur, e o soluție să facem garduri, putem să considerăm că e o soluție bună, proastă sau imperfectă. Noastră ați avut inteligența să rectificați ce ați spus pentru că ați spus că gardurile nu pot fi eficiente decât la câmpie, nu și în zonele montane. Câinii, sigur, existau deja ca soluție, a fost întotdeauna câini, atunci când exista oi, există și câini. Dar totuși există o, se, se mulțesc lupii în mod evident, nu o să schimbăm natura, un lup întotdeauna va ataca capre sau oi. Și trebuie să înțelegem că lupii și, sunt și migratorii. Vedem, ba, de partea uh, spaniol în Pirenei, ba de partea franceză. Nu cred că se poate face vreun gard în, uh, aceast, uh, în acest sens. E o problemă foarte complexă, dar haideți să încercăm. Eu n-am înțeles foarte bine ce propunea Comisia, al, nu știu ce mi-a vorbit de agricultură alternativă sau așa ceva. Eu zic că ar trebui să fim mai concreți de atât. Uh, Altfel, dezbaterea o să se învenineze și o să se fie implicați și agricultorii și turiștii și deja sunt și sunt de acord cu colegii. Da, am înțeles, am înțeles. Mulțumim. Domnul Andrieu are o informație interesantă pentru noi. Vă rog, domnule Andrieu. Da, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați mai dat o dată cuvântul în final, numai pentru ca să vă spun că dezbaterea a luat-o în direcția bună, pentru că eu tot uh, vorbeam de viitorul pastoralism doritului și cred că cum a fost foarte bine să purtăm această discuție în departamentul Lozer din uh, Franța. Am avut ocazia să discut cu ei și sunt și astă seară cu noi. Ei au făcut o lucrare despre um, transmiterea acestei meserii uh, între generații și au arătat care este viața în teritoriu. Se vorbește de o metropolizare a zonelor și avem o dezbatere foarte interesantă. Deci veniți astă seară dacă vă interesează. Sunt prezentări interesante și domnul Donta și alții vor lua cuvântul. O să fie și degustări de produse. Puteți să veniți uh, să ne vizitați pentru ca să ne spuneți că regionalitatea mai merită să existe. Mulțumesc! Mulțumesc! Two minutes for you. Okay. Okay, please. Now. Oh. No, so, um, again, thank you. Păi, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru acest feedback. Îmi dau seama că atunci când uh, chestiunile de mediu și de agricultură se suprapun, uh, fiecare are un punct de plecare diferit și ne suprapunem. Acum când voi revizui documentul, voi încerca să țin cont de toate acestea și să fiu mult mai explicit cu privire uh, la câteva chestiuni pe care eu am presupus că oamenii le știu și nu este cazul. O să încerc să uh, fiu mai concret cu privire la măsuri, să abordez tematica dintr-o perspectivă mai agricolă și o să încerc să gestionez, să vorbesc despre gestiunea lupilor, pentru că în multe state aceștia sunt controlați, gestionați, o să încerc așadar să uh, explic mai clar unele chestiuni pe care eu le-am considerat știute, așa am presupus. Deci în câteva zile o să aveți o nouă versiune a raportului și să sperăm că prin aceasta voi răspunde cel puțin unul dintre întrebări. Dar e clar că nu o să avem niciodată pe toată lumea mulțumită, nu o să fie o soluție universală pentru conflictul în jurul lupilor. Singurul obiectiv pe care putem să-l avem este să îngrădim acest conflict să rămână pe canale oficiale, oficiale civilizate încât procesul să fie unul uh, pozitiv, la fel și rezultatul. Mulțumesc! Încheiem această uh, reuniune. Trebuie să găsim într-adevăr o soluție bună pentru a gestiona populația de lupi și populația uh, altor animale de, pla- de pradă până la urmă, nu este un conflict între agricultori și mediu. Agricultorii lucrează în folosul mediului. Ei sunt gardienii acestuia. Deci nu trebuie să creăm noi acum niște conflicte inutile. Mâine avem din nou subiecte importante de dimineață. Viitorul PAC, Ne întâlnim la ora 9, vă urez o seară plăcută și vă mulțumesc foarte mult. Încheiem cu două minute înainte de program. Ba chiar am reușit să avem o dezbatere foarte importantă. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc invitațiilor, interpreților. Ne vedem mâine la ora 9.